Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Begrüße Sie zur o zi bună tuturor, bine ați venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Aș dori să-i spun bun venit în mod special vicepreședintei Comisiei Europene, doamnei Georgieva. Bine ați venit, așteptăm cu nerăb- nerăbdare uh, schimbul de opinii cu dumneavoastră. Avem la dispoziție două ore. Trebuie să vă comunic o modificare a ordinii de zi. Domnul uh, Vele, secretarul general al Parlamentului European, este, uh, este bolnav, deci va trebui să amânăm uh, discuția cu dumnealui până pe data de 4 februarie la ora 8.30 în uh, Strasburg. Aveți la dispoziție regimul lingvistic al acestei reuniuni. Trecem la punctul 3, uh, descărcarea de gestiune pentru comisie. Raportoarea este Martina Dlabaiova și dau cuvântul uh, reprezentantului Curții Europene de Conturi. Vă rog. Doamnă președintă, doamnă raportori, stimați membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar, doamnă comisar vicepreședinte a Comisiei Europene, este onoare pentru mine să vă pot prezenta declarația de asigurare a Curții de Control Europene privind conturile din anul 2014 a Uniunii Europene, capitolul 1 din raportul anual cel și noul capitol 2 al raportului anual. În prezența colegilor Uh, mei. Ați discutat cu comisarii de resort uh, detaliile diferitelor evaluări, începând cu prima perioadă de programare a, a perioadei 2014-2020. Există o nouă aliniere a capitolelor din CFM, capitolele 5 și 9. Am putut să comparăm cifrele în lumina noii structuri a raportului. Am pus la dispoziție nivelele estimate de eroare pentru principalele zone de cheltuieli, în plus pentru afacerile sociale și ocupare și dezvoltare rurală. În, anul 2000, în raportul pe anul 2015 vom continua evaluarea specifică a dezvoltării rurale, vom introduce un nou capitol privind securitatea și cetățenia cu, fără un uh, nivel uh, estimat de eroare care va fi precizat în anul 2016. Ce se regăsește în declarația noastră de asigurare? Am, con- am uh, considerat că tranzacțiile sunt reflectate în mod destul de adecvat în uh, aceste, în aceste rapoarte și, uh, ca din 2007, am semnat conturile anuale tratatele Uniunii Europene ne cere să examinăm și regularitatea tranzacțiilor subiacente acestor uh, conturi, deci dacă banii au fost cheltuiți respectându-se regulile aplicabile. Din punctul nostru de vedere, veniturile au fost regulate, plățile, ca în cazul tuturor, uh, tuturor anilor auditați uh, de noi, sunt afectați de o eroare importantă de eroare. Nivelul de eroare pentru anul 2014 este de 4,4%, aproape de uh, cei 4,5% pentru anul 2013 și în mod uh, consecvent peste pragul de semnificație de 2%. Și acum um, o să mă refer pe scurt la analiza rezultatelor noastre. Cu excepția administrației, toate capitolele sunt afectate de acest Um, prag de eroare semnificativ. În ceea ce privește coeziunea, 5,2%, la competitivitate și locuri de muncă, 5,7%. Cheltuielile administrative au cel mai redus uh, nivel de eroare de 0,5%, nivel 4,6% uh, se regăsește la cheltuieli și uh, gestiunea partajată cu statele membre și în cheltuielile gestionate direct de comisie. Cei mai importanți contributori la acest nivel de eroare sunt costurile eligibile, care reprezintă 40% din nivelul întreg, erori grave în achi- achizițiile publice, care reprezintă 20% din nivelul de eroare și declarații incorrecte completate de, de agricultori, 20% din uh, ponderea totală. La capitolul 1 am analizat legătura între tipurile de, chel- de cheltuieli și nivelurile de eroare. Am văzut că nivelul de eroare pentru uh, schemele cu plata înapoi a banilor este de 5% la, și la programele de titluri de 2,5%. La fel ca anul trecut, acțiunile de corectare întreprinse de autoritățile naționale sau de Comisia Europeană au avut un impact pozitiv asupra nivelului de eroare estimat de noi. Fără aceste acțiuni, nivelul general de eroare ar fi ajuns la 5,5% și nu 4,4%. În capitolul 1 se regăsesc valori ulterioare a corecțiilor financiare și astfel vedem că suma importantă a fost corectată înainte efectuării plăților. În plus, s-au înregistrat progrese când vine vorba de raportarea corecțiilor uh, financiare și recuperărilor. Perspectiva multianuală înseamnă că aceste rapoarte durează foarte mult până când vor fi completate. Uh, de exemplu, pentru cheltuielile din anul 2006 încă nu am încheiat evaluarea. Cu toate acestea, salutăm intenția Comisiei Europene de a estima viitoarele corecții uh, financiare la care va recurge, însă considerăm că pentru cheltuielile din anul 2014 acest lucru va fi foarte dificil pentru că aproape 2 miliarde de euro urmează să fie uh, guvernate de corecție financiară, conform estimărilor Comisiei. Noile reguli pentru uh, anii 2014-2020 înseamnă că aceste acțiuni, uh, corecții financiare vor căpăta o, un caracter tot mai anual și noi considerăm că trebuie să fie revizuit sistemul de, de plăți va fi uh, un, uh, un moment foarte important, va fi reprezentat de revizuirea uh, bugetului la jumătatea mandatului. Și acum aș dori să mă refer pe scurt la noul capitol 2, referitor la gestionarea bugetară și financiară, unde oferim detalii suplimentare pe marginea acestei teme pentru prima dată, începând cu raportul anual din anul 2014, care înainte făcea parte din capitolul 1. În acest capitol prezentăm o analiză a facturilor neachetate, a absorției fondurilor europene structurale și de coeziune. Analiza noastră ne, de, ne arată că contribuțiile europene care nu au fost absorbite, în, absorbite de către statele naționale uh, se ridică la același nivel cu cheltuielile guvernamentale nivelul factorilor neachitate, neachitate rămâne la un nivel foarte mare și Comisia Europeană ar trebui să găsească măsurile potrivite pentru a achita aceste facturi uh, neplătite. Mă bucură faptul că Comisia a acceptat recomandările noastre și, în mod special, necesitatea unei previziuni bugetare pe termen lung care ar asista autoritățile bugetare și celelalte părți interesate în a analiza uh, prioritățile bugetare viitoare. Așa cum am precizat în raportul anual pe 2014, împreună cu Comisia Europeană, am rezolvat uh, puncte controversate înainte, de exemplu, cuantificarea ratelor de eroare în uh, ceea ce privește achizițiile publice această abordare constructivă va fi continuată și în legătură cu alte provocări. Doamnă președinte, doamnă raportor, stimați membri, în ciuda mesajelor pozitive, cred că foarte multe lucruri mai pot fi uh, îmbunătățite în ceea ce privește proasta performanță și regularitatea conturilor. Vicepreședinta Comisiei Georgieva are un rol foarte important din acest punct de vedere Uh, axarea mai mult înspre performanță este o evoluție pozitivă, însă mai avem o cale lungă de parcurs și uh, instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar Comisiei Europene. Deși ne vom păstra independența, este evident că cu toții suntem parteneri în Uniunea Europeană și eu, împreună cu colegii mei de la Curtea de Conturi, vom oferi asistența necesară și accesul la informațiile cerute de Parlamentul European sau de Comisia Europeană sau de Consiliu. Și am dorit să mulțumim tuturor acestor instituții pentru colaborarea lor. Și în concluzie, doamna președinte, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, raportoarei și membrilor Comisiei de Control Bugetar pentru schimbul de opinii pe care l-am avut pe temele relevante pentru noi toți și aștept cu nerăbdare să continuăm această cooperare. Vă mulțumesc! Uh, apreciem foarte mult această inovare din raportul anual al uh, Curții Europene de Conturi, pentru că capitolul dedicat performanței este unul deosebit de important pentru noi și ne bucură uh, faptul că ați dat curs recomandărilor noastre. Domnule Cadif, vă salut și vă dau cuvântul și dumneavoastră acum. Chapter 3, then the performance. Mulțumesc. Acum capitolul 3, privind performanțele. După cum știți, ne ocupăm de un lucru diferit de anul acesta, lucruri diferite ce țin de performanța mm, în domeniul gestiunii. Trei domenii am acoperit în acest capitol 3. În primul rând, mesajele curții de conturi, Aici putem vedea care a fost activitatea Curții de Conturi în legătură cu cheltuielile comisiei și, am fo- și folosim acest capitol anual pentru a ne redacta rapoartele speciale. Anul acesta, ca și anii anterior, de asemenea ne-am ocupat de o analiză a comisiei uh, în legătură cu raportarea, în legătură cu performanțele și anul acesta am vrut să vedem dacă bugetul e orientat spre rezultate, cu accentul mai ales pe strategia 2020. Rapoartele speciale, 24 au fost în 2014 și, ocupă, și acoperă multe domenii, ca și bugetul, de la transporturi urbane, publice, până la politica agricolă. Două teme au fost cele centrale. În primul rând, faptul că nu, se, nu există o concentrare pe rezultate și faptul că există un impact um, asupra performanței. În ceea ce privește programele, declarațiile de activitate, rapoartele anuale de activitate și uh, rapoartele de evaluare, trebuie să vă spun că exercițiul făcut anual și ca și întotdeauna am găsit chestiuni legate de utilitatea um, fondurilor selectate, legate de indicatori, articolul, la articolul 3 lucrurile se îmbunătățesc, însă ar trebui ca informațiile legate de performanță să fie mai bine conectate de strategia 2020. În orice caz, Comisia vă va spune ce planuri ambițioase are în legătură cu bugetizarea în funcție de performanțe. Iar <coughs> trebuie să recunoaștem că nu e o sarcină ușoară din partea Comisiei. Recunoaștem asta noi, uh, Curtea de Conturi, însă Sperăm ca activitatea să înceapă cât mai repede, deoarece într-adevăr e complicată și grea. Și în ceea ce privește învățămintele trase în raportul Curții de Conturi, sperăm ca și acestea să fie preluate de comisie. Mă realist, cred că va fi nevoie de câțiva ani de planificarea acestui noi sistem și de integrarea acestuia în <clears throat> procesele existente, care credem că pot fi îmbunătățite conform cu recomandările noastre. În ceea ce privește strategia 2020 și bugetul comunitar, am pus accentul pe alinierea bugetului cu obiectivele din strategia 2020. Avem aici o limitare a sferei de aplicare, deci noi știm că strategia 2020 e un parteneriat între UE și statele membre. Am analizat documentele cheie, cum ar fi acordurile de parteneriat EFSI și programele la un nivel mai scăzut pentru a vedea dacă se face într-adevăr această aliniere. Știm că nu s-a urmărit suficient de mult urmărirea acestor obiective ca să se răsfrângă acest lucru și la nivel operațional. De asemenea, nici uh, perioadele din uh, cadrul financiar multianual nu corespund cu strategiile cu 2020, de exemplu. Însă știm că de data asta, următorul cadru financiar se va încheia cam în aceeași perioadă cu uh, strategia 2020 și se va, poate, se va putea poate face o aliniere între cele două. E greu să fac această raportare când nu există o aliniere și când uh, structura e foarte complicată. Deci e greu să vedem cum operațiunile din strategia 2020 pot fi transpuse într-adevăr în realitate. Vă rugăm să încetiniți puțin ritmul, spune doamna președinte. În ceea ce este contribuția bugetului la strategie, credem că aceasta este destul de limitată. Și asta oglindește faptul că majoritatea sumelor cheltuite până acum au fost pentru programele anterioare, deci nu au fost luate în calcul uh, deci pentru 2020. În ceea ce privește fondurile EFSI, acordurile de parteneriat sunt în centrul acestui cadru. Asta înseamnă că fondurile vor fi cheltuite la nivel de stat membru. Avem aici 11 obiective tematice și am analizat anumite acorduri de parteneria și un acord. Există o legătură, noi ne-am întrebat dacă există o legătură constantă între aceste fonduri ESI și strategia 2020. Am văzut că nu există acest lucru între fondurile structurale și uh, de investiții și strategia 2020. Ne întrebăm de ce se va întâmpla cu strategia 2020 dacă nu se face această legătură între fondurile structurale și de investiții. Acum, în ceea ce privește semnarea de acorduri de parteneriat, ne-am dat seama că în, atunci când se combină fondurile structurale de investiții pe 5 ani, există avantaje potențiale în ceea ce privește coerența acțiunilor UE. Însă beneficiile totuși se lasă așteptate. Deși acordurile de parteneriat se ocupă de Uh, perioada de 5 ani de toate fondurile structurale și de investiții, este tendința de a se ocupa de ele separat în cadrul acordurilor de parteneriat. Acum, desemnarea indicatorilor comuni pentru fondurile structurale și de investiții pe o perioadă de 5 ani. E important să fie ceva consecvent. E un efort uh, care totuși merită lăudat și care trebuie să fie consecvent. Acum, concentrarea pe rezultate. E la un nivel scăzut, din păcate. Statele membre ar trebui să includă în acordul de parteneriat ce rezultate cuantificabile vor să atingă? Și impactul sistemului de rezerve privind performanța. Trebuie să vedem care va fi acesta. Există, din păcate, motive de îngrijorare. Sărăcie nu există stimulente financiare sau sancțiuni în funcție de rezultatele obținute Iată, doamnă președinte, acesta este capitolul 3, îmi cer scuze de la interpret pentru că am uh, vorbit foarte repede. los, zurückgelassen. Da, cred că le-ați lăsat fără suflu pe interpreți. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea aceasta a capitolului de reforme, un capitol foarte dificil în care avem foarte multe întrebări dificile și critice pentru doamna vicepreședintă. Vreau să vă felicit în primul rând, nu știu dacă colegii au văzut, dar în ianuarie 2016 Națiunile Unite au publicat un raport despre ajutorul imaginar, prea important pentru a eșua, acest capitol așa se numește, și doamna vicepreședinte a fost una din autoarele acestui document foarte important pentru care eu aș vrea să Vă mulțumesc pentru că eu uh, discut cu cetățenii din circunscripția mea electorală despre acest subiect foarte des. Aveți însă acum cuvântul pentru a prezenta activitatea dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă raportor, stimați deputați. Domnule repreședinte, președinte și reprezentant al curții, Domnule Cardiff, este foarte important să începem cu constatarea că lumea se află într-o situație foarte dificilă și noi în Europa avem dificultățile noastre. Iar în acest context, dezbaterea pe care o avem astăzi are un înțeles și mai uh, profund în ceea ce privește urgența sa. Trebuie identificat nu numai ce trebuie să facem, ci trebuie chiar să și punem în aplicare anumite lucruri. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc pentru oportunitatea de a ne implica în descărcarea 2014. Am primit mai multe întrebări în scris și am oferit răspunsuri foarte detaliate la aceste întrebări. Desigur, dacă există nevoie de o informație suplimentară, suntem foarte bucuroși să revenim asupra dumneavoastră. Aș vrea, în primul rând, să menționez mai multe chestiuni în uh, introducerea mea, să ne concentrăm pe rezultate, apoi uh, rata erorilor, transparență și resurse umane. Încă de la început, aș vrea să mulțumesc curții de conturi. Așa cum ne-a spus domnul Cardiff înainte, pentru activitatea depusă. Bineînțeles că domnul Lazaru a lucrat foarte mult la acest uh, capitol, dar vreau încă de la început să cer o abordare care se concentrează pe performanță și pe rezultate. Aceasta a fost menționată de către curte, chiar am auzit același lucru și de la doamna de la Bajova și în acest context consider că procedura de descărcare pentru anul acesta este un punct uh, de întoarcere, un punct de schimbare foarte mare pentru noi toți. Noi, Comisia, salutăm uh, o atenție deosebită pe prezentarea de rezultate concrete și o valoare adăugată evidentă pentru banii contribuabililor în toate domeniile de cheltuială, în toate proiectele bugetului pe care le susține Europa. Aș vrea să vă spun în primul rând că s-a lansat, așa cum uh, știe toată lumea, o orientare spre performanță a bugetului și uh, sperăm ca această schimbare să aibă un impact asupra felului în care sunt cheltuiți banii. Trebuie să ne concentrăm pe unde ne concentrăm, deci priorități, cum sunt uh, cheltuiți acești bani, adică calitatea și cum sunt evaluate aceste cheltuieli, unde vrem o abordare pe două planuri, rezultate și uh, angajamente. Și după aceea important este și cum comunicăm despre bugetul Uniunii. Noi lucrăm intens pentru a crea un angajament de politice, expertiză tehnică, dar și uh, cooperare instituțională pentru a implementa strategia bugetului european concentrat pe rezultate. În primul rând am stabilit o rețea pentru, uh, între comisari pentru a putea discuta despre monitorizarea progresului în cheltuieli. Am făcut mai multe angajamente de mm, strategii mm, în care bugetul trebuie să fie mai mult concentrat pe rezultate și această nouă abordare se aplică din 2016 și va fi valabilă pentru toate domeniile de cheltuială. După cum am auzit de la Curtea de Conturi, aceasta va fi un proiect foarte lung, deci trebuie să facem evaluări uh, periodice pe progresele făcute, să identificăm problemele și după aceea să lucrăm împreună pentru ca să le rezolvăm. În primul rând am stabilit uh, un grup de lucru uh, care este condus de directorul general din DigiBudget la nivelul serviciului nostru pentru ca să permitem o transfertilizare uh, a experienței, de fapt o sinergie mai bună și vrem să avem un, o privire mai critică cu privire la revizuirea celor, tuturor proiectelor, a tuturor acțiunilor și avem um, pe de o parte o evaluare în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar și ținem cont de asemenea și de faptul că evaluarea între 2014 și 2020 se va putea face doar dacă programele respective sunt implementate. Deci ce facem între timp? Sunt absolut de acord cu domnul Cardiff când spune că scopul transformării este să se țină cont de uh, toate, uh, toți parametrii posibili pentru a îmbunătăți uh, toate aceste procese. Avem așadar nevoie de o îmbunătățire și avem nevoie, de exemplu, de o schimbare în abordarea pentru, de, um, um, difer, pentru diferitele programe pe care vrem să le implementăm. Vorbesc aici de fondul social, de fondurile structurale în general. Am reușit deja să ajungem la uh, 26% din, la sută din programele totale care pot fi uh, evaluate după această metodă. E vorba de evaluarea ex post și uh, trebuie să integrăm această nouă uh, abordare în felul în care vom aborda în general uh, orizontul 2020. Apoi, am înaintat de curând un concept pe care trebuie să-l lucrăm uh, pentru cooperarea interinstituțională. E vorbit aici de o serie de întâlniri cu experții pentru foarte mulți actori, Parlamentul European, Curtea, Consiliul și Curtea de Conturi. Suntem foarte bucuroși că Curtea de Conturi a fost prima uh, care să fie ajuns la uh, această, această concluzie și să folosească această metodă. Avem și mai multe conferințe care se numesc chiar uh, buget uh, focalizat pe rezultate. Pe 22 septembrie 2015 uh, am avut un prim congres și avem deja o dată pe 27 septembrie 2016 pentru următorul congres și, doamnă Gresle, am ținut cont de de data aceasta de calendarul comisiei dumneavoastră, deci puteți să treceți deja data în calendar. Permiteți-mi acum să trecem la un alt punct. Dacă ne concentrăm pe rezultate, înseamnă și să avem îmbunătățire în uh, respectarea obligațiilor și regulile sunt acolo pentru ca să fie respectate. Până acum rata erorilor care era de 4,4% acum câtva timp este în continuare foarte ridicată având în vedere pragul pe care ni l-am stabilit, deci trebuie neapărat să ținem cont de recomandările făcute de curte în două aspecte. Pe de o parte, prevenirea erorilor din cauza că va trebui să nu, să ținem cont de aceste erori pentru ca să putem să le combatem cauza, trebuie să facem eforturi de simplificare, în primul rând, mai ales în ceea ce privește revizuirea posibilă a regulamentului financiar, care să ne permită, în primul rând, să elimine complexitatea pentru a avea mai multe um, rezultate. Trebuie să răspândim și mai bine cele mai bune practici uh, prin intermediul unor rețele, mai ales rețele în colaborare cu autoritățile naționale, dar e nevoie și de corecturi. Acestea sunt uh, un stimulent pentru prevenire. Dacă autoritățile știu că vom putea face corecturi nete și vor putea să piardă bani, atunci ei vor fi mult mai disciplinați și la măsurile preventive voi avea mai multă grijă. Cu noile reguli pentru 2014-2020 am îmbunătățit mult posibilitatea de a face corecturi nete financiare pe programele, programele noastre multianuale, iar uh, sumele de, de obținute din corecturi sunt de 2% din toate plățile, din plățile totale pe an. Deci aceasta înseamnă că contează și um, marja de eroare este una considerabilă în ceea ce privește corecturile. Apoi aș vrea să subliniez că erorile care vin din corecturi sunt legate de obicei de cheltuielile irregulare din uh, ani, din anii anteriori. Deci pentru Curtea de Conturi acestea nu pot fi parte din uh, evaluarea anuală. Însă, într-un program uh, care ține cont de mai mulți ani, e foarte important să facem uh, corecturi care să poată să aibă rezultatul scontat. Suntem foarte bucuroși să luăm în considerare și lecțiile învățate din marjele de eroare foarte mari și aș vrea să se menționeze următoarea problemă, și anume că în ceea ce privește revizuirea la jumătate de perioadă, nu am primit încă destule informații din partea celor care implementează noile programe. Însă aceasta n-ar trebui să fie un obstacol pentru noi pentru a putea face un inventar al acestor probleme, în sensul în care putem să extrapolăm uh, greșelile învățate de la programele anterioare. Trebuie să mai constatăm uh, și că în timp ce s-au făcut progrese în anumite sisteme ale statelor membre, toate unele state membre nu sunt în continuare foarte fiabile, deci va trebui să nu considerăm uh, aceste state, uh, date de la statele membre ca fiind 100% uh, fiabile. Și a treia chestiune importantă este transparența. Am făcut angajamente foarte deschise și foarte clare față de acest uh, obiectiv care este transparența, pentru că transparența este prietenul cel mai bun al contribuabilului. Suntem foarte transparenți în ceea ce privește ajustările de care vorbeam în uh, rapoartele anuale de activitate și eu consider că curtea trebuie să vadă și o îmbunătățire în transparența datelor. Și deci, în concluziile pe care le luăm, trebuie să ținem cont de acest model simplu de auditare, care este extrem de important, trebuie să fie de asemenea unul din obiectivele noastre esențiale. Foarte important, de asemenea, să mai uh, transmitem comisiei dumneavoastră, este că noi am creat un nou sistem de reportare din partea comisiei. Se vor reevalua sistemele actuale, care vor ajuta în același timp și uh, direcțiile generale să se concentreze mai mult pe performanță și să contribuie așadar pe, la obiectivele generale ale comisiei. Am încercat să combinăm raportul de sinteză sinteză din articolul 318 într-un singur raport care va crește concentrarea pe performanță. Ne-am mutat uh, pe ne-am concentrat pe transparență, de asemenea și pe mm, în programele care folosesc sistemul Revolving Doors. Ombudsmanul a recunoscut acest uh, sistem și ne-a uh, susținut. În domeniul combaterii fraudei, dumneavoastră ne-a cerut să garantăm mai mult uh, independența tuturor comisiilor de supraveghere, ceea ce nu a fost un lucru ușor de făcut. Trebuie să recunosc. Însă pot să vă spun cu plăcere că și am uh, avem acum de la OLAF transmis către comisie acest uh, rol de supraveghere. Asta este ceea ce se recomandase de către dumneavoastră și lucrăm de asemenea, pentru a consulta mai bine um, forurile care ne pot da informații pentru a lua deciziile care trebuie și în domeniul uh, resurselor umane. Vom încerca să evităm însă orice formă de uh, percepție că lucrurile sunt amestecate aici și că există cineva care se amestecă. Sunt foarte mândră de persoanele care lucrează în instituția noastră, sunt foarte competenți, foarte hotărâți, în marea majoritate sunt oameni extrem de uh, implicați, uh, avem întotdeauna um, foarte multe persoane care au lucrat în plus, 110 zile în serviciul meu de zile lucrate în plus, în general, și persoane de așadar care sunt gata să sacrifice lucruri pentru cariera lor. Noi vrem să facem însă multe pentru ca cariera să fie mai interesantă, mai atractivă și încercăm să dăm și stimulente. Însă o să ne uităm și la problema subperformanței, care este o chestiune care ne interesează foarte mult. Permiteți-mi să vă mai dau un exemplu despre ceea ce am făcut. În toamna trecută am avut nevoie de uh, resurse foarte multe suplimentare în DigiHome și ECO pentru a rezolva problema refugiaților, migranților. Am organizat un apel uh, la licitații și uh, am organizat, uh, avem, am avut peste 800 de candidaturi pentru 15 locuri, unii chiar aplicând pentru două, două din aceste poziții disponibile foarte multe din aceste aplicații au fost uh, persoane potrivite și foarte motivate care doreau să participe la serviciul nostru pentru ca să um, schimbe ceva. Am vrea așadar să putem fi mai flexibili. Aceasta nu pentru că flexibilitatea este un termen la modă, ci pentru că cu 5% reduceri, va trebui să putem să-i folosim pe oameni unde sunt mai competenți. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă reducerile de 5%? 1500 de posturi uh, vor trebui să fie tăiate până la sfârșitul anului 2016 și 239 de posturi vor fi tăiate în 2017. Din acest motiv, trebuie să facem um, sinergii cât se poate de bune pentru ca serviciile să folosească cât mai bine resursele existente și trebuie să ne concentrăm pe eficiența orizontală, mai ales în um, logistică, comunicare, dar și pe o analiză verticală cu priorități, DG-uri prioritare care trebuie să fie identificate și redefinirea structurii alocărilor uh, de fonduri. Flexibilitatea este însă o cale în două sensuri. Noi cerem oamenilor să fie mai flexibili, dar și noi le dăm în schimb flexibilitate, flexi time, teleworking și alte oportunități de muncă flexibilă pentru uh, staff, ceea ce devine foarte important, mai ales în noile condiții de securitate în care trebuie să lucrăm. Putem așadar să continuăm să ne facem munca fără niciun fel de împiedicare, așa cum uh, s-a întâmplat anul trecut din cauza unor uh, constrângeri de securitate. Oricum, pot să vă spun că datorită teleworking-ului am putut să lucrăm foarte bine și în timpul lockdown-ului în Bruxelles, când a fost închis totul. Am reușit de asemenea să lansăm programul de îmbunătățire a măsurilor de securitate pentru a ne întări uh, rezistența uh, și securitatea la școlile europene și uh, lucrăm și la un set de reguli pentru competența managerială avem cele 14 targeturi ținte pentru managementul superior și mediu și pot să vă spun că facem foarte multe progrese. Colegii mei și cu mine în fiecare săptămână după colegiul comisarilor vom facem un video foarte scurt pentru stafful nostru, pentru ca ei să poată vedea ce am vorbit, pe cine am numit și este o mare plăcere să fac acest lucru, pentru că de multe ori uh, este un bărbat, o femeie, doi bărbați, două femei. Și se poate vedea că lucrurile merg înainte și aceasta este o bucurie foarte mare pentru noi. Oricum ne mutăm de la o abordare administrativă a resurselor umane către una mult mai uh, orientată către management, către staff. Și pot să vă spun că noi ne simțim responsabili pentru că am început într-o perioadă foarte dificilă uh, să facem aceste reforme, să facem cât se poate de bine pentru oamenii care lucrează la noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte a Comisiei și mulțumesc foarte mult și pentru răspunsul la toate întrebările pe care vi le-am pus. Ați reușit să bateți recordul, ați primit 120 de întrebări și de aceea la pagina cu privire la o mai bună raportare Ați răspuns foarte mult. Am fi putut, de fapt, să răspundeți la această întrebare în raportul anual de activitate pentru resursele umane, dar dumneavoastră ne-ați răspuns foarte în detaliu. Oricum, aceste întrebări sunt câteodată banale, numărul de zile de boală, cât a durat boala. Eu consider că acesta este un raport uh, despre date minime, să spunem, dar dumneavoastră ați fost foarte exhaustivă și m-ați bucurat cu ceea ce ați spus și mai ales în ceea ce privește personalul. O să ascultăm și colegii din uh, Comisia Juridică pe care i-am invitat astăzi aici, care ne pot... Uh, dar, din păcate, ei n-au venit astăzi. Îmi pare foarte rău să constat acest lucru. Poate le-ar fi fost bine să vină să se informeze despre subiect. Oricum, dau cuvântul acum raportoarei. Martina Dabajova, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dacă doamna vicepreședintă, dragi membri ai Curții de Conturi, dragi colegi, Cred că știți că această audiere este ulma, ultima în ceea ce privește procedura de descărcare bugetară pe anul 2014 și cu această ocazie avem posibilitatea de a intra în detalii, având în același timp o abordare mai globală. Încă o să intervin de două ori și mi-am făcut o listă cu punctele în care aș dori să intrăm mai în detaliu și am și niște întrebări specifice pentru comisie. Aș dori să, să încep cu un alt uh, punct. Cred că nu vă surprinde că, aș, că doresc să insist asupra necesității de a avea o, un echilibru adecvat între performanță și conformitate și o abordare mai constructivă vis-a-vis -vis de procedura de descărcare de gestiune. Cred că este important să folosim cât mai eficace fondurile publice europene prin apelarea la sinergii și să lucrăm cât mai mult în realitate și nu în uh, domeniul științific, academic. Însă acest uh, transfer înspre lumea reală nu trebuie să reprezintă sfârșitul acestei proceduri, ci punctul de plecare adevăratul start, pentru că toate lucrurile, toți parametrii trebuie să se îmbunătățească pe viitor, inclusiv concluzii, concluziile necesare și recomandările care trebuie să se transforme în realitate. Și vedem că există o, o atitudine comună între descărcarea de gestiune pentru anul 2014 și politicile prezentate de doamna vicepreședinte a Comisiei. Și doamna vicepreședinte, aș dori să mă refer la patru puncte specifice. Nu sunt aceleași la care v-ați uh, referit dumneavoastră, există însă puncte de legătură. Din punctul de vedere al uh, dimensiunii referitoare la performanță, aș dori să mulțumesc curții de conturi care în uh, raportul anual pe 2014 face niște remarci foarte pertinente. În primul rând, se referă la faptul că ne avem în fața noastră două perioade de programare care se suprapun. mandatul uh, Comisiei și a Parlamentului European, mandatele celor două comisii sunt diferite. Uh, Comisia noastră se ocupă de gestiunea financiară și analizăm performanța și este important ca gestiunea fin, uh, financiară să garanteze atingerea obiectivelor politice ale Uniunii Europene. Și am dorit să vă adresez o întrebare pentru că am primit parțial anumite răspunsuri în uh, documentele pe care ni le-ați uh, transmis în scris, însă aș dori să știu care este relația între planul de acțiune și cele 10 priorități a uh, planului de investiții Juncker și cadrul strategiei Uniunii Europeană 2020 și care este legătura între strategia UE 2020 și uh, planul de investiții Juncker, calendar, structură, raportare, de exemplu. Și aș dori să aflu mai multe detalii despre cum doriți să puneți în aplicare aceste obiective prin planurile Uh, uh, strategice de gestionare menționate de noastră, pentru că văd că pe de-o parte avem uh, obiectivele politice, creșterea economică până în 2020, agenda privind crearea de noi locuri de muncă care se articulează prin cele șapte inițiative principale și, pe de altă parte, avem programarea financiară care loc pe perioada 2000 7 2014 înaintea numirii Comisiei Juncker, cu reguli diferite referitoare la modul în care sunt cheltuiți tot, toți acești bani. În al doilea rând, Curtea de Conturi, cu regret, se referă la faptul că potențialele beneficii rezultate în urma combinării celor cinci fonduri structurale și de investiții europene printr-un singur regulament general nu s-a realizat și că obiectivele strategiei 2020 nu se reflectă în mod sistematic în acordurile de parteneriat și în programele finanțate. Pentru mine această abordare nesistematică reprezintă o mare problemă, pentru că Sinergiile, într-adevăr, sunt obligatorii la, la plan, pe plan uh, regional. Există un potențial pierdut în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru că știți foarte bine că este obligația noastră să facem o analiză ex post în colaborare cu Curtea de Conturi și să găsim soluții la problemele existente. Al treilea, a treia chestiune este exercițiul pilot lansat de Curtea de Conturi în ceea ce privește performanța în afacerile regionale, în dezvoltarea rurală, care ne demonstrează că mai avem foarte multe de făcut în ceea ce privește performanța. Deci, din acest punct de vedere, Curtea de Conturi cred că vă este utilă în eforturile dumneavoastră. Curtea de Conturi Uh, subliniază faptul că trei, uh, trei pătrim din uh, proiectele regionale își ating obiectivele în întregime sau în mod parțial, ceea ce înseamnă că un sfert din aceste proiecte nu își atinge aceste obiective, un lucru care pentru mine este un îngrijorător. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, auditul de performanță referitor la instrumentele financiare a tras atenția asupra faptului că efectul de efectele de multiplicare a acestor fonduri nu sunt suficient de uh, eficace și aș dori să vă încurajez să vă concentrați mai mult pe auditul de performanță. După cum am afirmat întotdeauna, cred că trebuie să găsim echilibrul potrivit între performanța și respectarea uh, Uh, normelor, prevederilor regulamentului bugetar și obiectivele reale, um, o absorție calitativă a acestor fonduri. Principiile bunei gestionări financiare trebuie să fie respectate întotdeauna și Uniunea Europeană cred că are nevoie de o bugetare bazată pe performanță și salut din acest punct de vedere măsurile dumneavoastră, doamnă comisar. Însă acestea fiind spuse și ajung acum la al patrulea punct la care doresc să mă refer, nu trebuie să renunțăm la conformitatea plăților, pentru că una din principalele concluzii ale raportului al Curții de Conturi este că atunci când vine vorba de gestionarea partajată, rata de orare rămâne totuși la 4,4% și din acest punct de vedere uh, Comisia Uh, are un rol important pentru că această rată de eroare în anul 2007 fusese de 3,6% și Comisia Europeană nu poate ignora aceste cifre care sunt legate de politicile interne și este evident că este nevoie de abordare coerente în ceea ce privește conformitatea bugetului. Și în concluzie aș dori să spun că o zonă dintre aceste politici interne s-a aflat în centrul multor dezbateri purtate în Parlamentul European și mă refer la politica de migrație și azil. Este o temă uh, de interes și pentru opinia publică europeană și regret din acest punct de vedere faptul că domnul comisar Abramopoulos nu a găsit timpul necesar care să-i permită să discute cu Comisia de Control Bugetar politicile, uh, măsurile respective. Mie mi se pare că în legătură cu acest punct concret am avea nevoie de uh, angajamente concrete din partea Comisiei Europene și este un uh, punct asupra care voi insista și în proiectul meu de raport. Mă opresc acum aici și o să revin din nou cu concluziile. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte, vă rog. Uh, thank you very much. The uh, necessity to... Vă mulțumesc foarte mult necesitatea de a echilibra concentrarea pe performanță cu uh, concentrarea pe conformitate, sunt cu totul de acord. Eu aș spune, aș merge chiar mai departe. O, îmbunătățire a conformității va îmbunătăți și performanța, într-un sens mai larg. Aceste două elemente fac parte din aceeași ecuație. Și aș dori să revin la cele afirmate de domnul Cardiff discutăm despre o agendă de transformare care, care necesită o anumită perioadă de timp. Însă, pentru a înțelege dacă ne îndreptăm în direcția bună sau nu, în primul rând trebuie să ne definim uh, unde dorim să ajungem și, a, și apoi să defalcăm acest obiectiv în părți compo- componente. Ne-ați uh, atras atenția asupra strategiei 2020, cele șapte inițiative emblematice, legătura dintre acestea și planul de investiții uh, Juncker. Cele șapte inițiative emblematice se reflectă mm, în mod adecvat în cadrul financiar multianual, mai ales în partea acestuia care este gestionată de Comisia Europeană, cei 20% de care noi suntem responsabili în mod direct. Dacă vă uitați la cele șapte inițiative emblematice, Agenda Digitală pentru Europa, Europa inovatoare, tineretul în mișcare, o Europa eficientă din punct de vedere a folosirii resurselor, o agenda pentru noi competențe și locuri de muncă, platforma de combatere a sărăciei. Puteți să cartați diferitele programe comparându-le cu cele șapte inițiative emblematice și în aceeași modalitate puteți carta uh, acordurile de parteneriat. Puteți să vedeți care sunt legăturile între acestea. Într-adevăr, lucrurile devin mai complicate în momentul în care trecem la observațiile curții de conturi, și anume că gradul de suprapunere, de aliniere a obiectivelor din strategia 2020 și ce se întâmplă în acordurile de parteneriat este diferit de la o țară la alta și motivele sunt două la număr. În primul rând, gradul de asumare um, a statelor a strategiei 2020 este important și eforturile de a de a își finanța planurile. Unii au depus mai multe eforturi, alții mai puține, unii au avut o abordare mai mecanică, alții una mai, uh, mai cuprinzătoare. În al doilea rând, totul depinde de cât de important este bugetul european într-un context național. State în care fondurile europene reprezintă o sursă importantă de finanțare a, program- a programelor de investiții publice, în general ajung la o core- un grad mai mare de corelare decât uh, cel din statele în care ponderea bugetului european este mai redusă fondurile europene fiind uh, țintite înspre una sau două din cele șapte uh, inițiative emblematice, înspre unul sau două din, obiect, din ob- obiectivele uh, esențiale. În unele state se, se concentrează mai mult pe inovare, în altele pe ocuparea în rândul uh, tinerilor și așa mai departe. Și uh, din acest punct de vedere, diversitatea nu este un lucru rău neapărat, ci trebuie să ne concentrăm, să putem să ne concentrăm mai mult pe rezultate. În ceea ce privește strategia UE 2020 și cele 10 priorități din planul de investiții Juncker. Și aici uh, trebuie să țină cont de două observații. Unele dintre prioritățile planului de investiții Juncker se bucură de uh, alocări bugetare directe. De exemplu, investiții în locuri de muncă și în creștere economică sunt legate de fondurile, fondul european pentru investiții strategice. Există o legătură directă. Alte obiective au importanță mai degrabă politică decât una bugetară. De exemplu, crearea unui Uniunii de, cap- de, de Capital sau uh, lărgirea și aprofundarea pieței interne. Când discutăm despre Uniunea Capitalurilor, aceasta nu are o importanță foarte mare din punct de vedere bugetar, deci legătura este mai slabă. Acesta este un aspect. Importanța bugetară a priorităților este diferită de la prioritate la alta. În ceea ce privește alinierea acestora sau suprapunerea acestora cu strategia 2020, eu aș spune că prioritățile din uh, planul de investiții Juncker reprezintă o abordare mai concentrată asupra obiectivelor strategiei 2020, recunoscând, recunoscând în același timp că, dincolo de obiectivele stabilite prin strategia 2020, există aspecte urgente legate de necesitatea de a ne concentra pe anumite aspecte, cum ar fi criza migra- uh, migratorie sau consolidarea competitivității și uh, aprofundarea pieței interne. Deci avem în fața noastră aceste două elemente și noi în Comisia Europeană încercăm să suprapunem cele două dimensiuni cât mai bine posibil pentru a folosi cât mai bine bugetul european. Busola noastră uh, rămâne strategia Uniunii Europeană 2020, care este una cuprinzătoare și clară din punctul de vedere al modalităților de sprijinire a creșterii economice și a eficacității Uniunii Europene. Prioritățile din planul de investiții Juncker indică linii de acțiune care urmează să fie urmărite de Comisia Europeană și suprapunerea de, și personalul nostru s-a ocupat de suprapunerea uh, acestor două elemente, care nu sunt deloc uh, contradictorii, ci ambele oferă o linie de urmat. În ceea ce privește uh, următoarea chestiune, obiectivele la nivel înalt care nu s-au uh, reflectat prea bine. Aș dori să vă explic uh, diferențele existente și există și o legătură cu remarca domnului Cardis. Ne aflăm la începutul, nu la sfârșitul drumului din punctul de vedere al concentrării pe rezultate, pe performanță. Deci acceptăm cu mare bucurie orice ajutor pe care îl putem primi care să ne permită să mergem mai rapid pe această cale. În același timp, cu informațiile de astăzi, probabil ne-am fi structurat munca din trecut puțin altfel. Și întrebarea se pune cum putem să identificăm de pe acum modificările pe care va trebui să le operăm în viitor. În ceea ce privește performanța diferitelor domenii menționate de dumneavoastră, cred că aveți dreptate avem multe de învățat unii de la ceilalți, ați menționat dezvoltarea rurală și acesta este motivul pentru care am insistat de la bun început că la nivel, la nivel uh, politic și la nivelul administrației încercăm să ajungem la o sinergie uh, cât mai uh, coordonată și în ceea ce privește dezvoltarea rurală s-au înregistrat pași importanți spre sinergiile între dezvoltarea rurală și fondurile de coeziune care se manifestă în agenda digitală. Deci există, se, se folosesc fonduri de coeziune și de dezvoltare rurală, de exemplu, pentru a um, dezvolta infrastructura necesară pentru internet de mare viteză în zonele rurale și cred că este nevoie să codificăm aceste exemple care ne arată cum putem să accelerăm evoluțiile într-o zonă mulțumită experiențelor preluate din altă zonă. În ceea ce privește o bună gestionare uh, financiară, nu cred că trebuie să mai adaug nimic, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Regulile, legile trebuie să fie respectate, trebuie să fie respectate și uh, vom lucra în continuare în această direcție cu toată atenția necesară. Și în fine, mi-ați uh, adresat o întrebare foarte specifică. De ce în domeniul competitivității, de care se ocupă în mod direct uh, Comisia Europeană, rata de eroare s-a înrăutățit? Ce s-a întâmplat a fost că în acest an s-a resimțit impactul, uh, un impact important uh, al unor zone deosebit de importante care au înclinat balanța. Jumătate din aceste erori provin din șase mari erori. În anul anterior existase o singură eroare majoră. Nimic nu s-a schimbat din punctul de vedere al sistemelor de control între anii 2013-2014 ce s-a schimbat a fost uh, această prevalență a unui număr de șase erori majore. Curtea de conturi s-a referit la deficiențe ale autorităților uh, naționale de audit și a institutelor certificate de audit. Drept urmare, am decis să purtăm un dialog mai strâns cu aceste autorități și cu institutele um, autorizate de audit. Avem un uh, sistem cuprinzător de controle ex ante, funcțional, um, uh, pregătire profesională continuă, linii directoare și vom continua să respectăm, să încercăm să dăm curs uh, recomandărilor curții de conturi, atât în cadrul de, în, în programul cadrul 7 sau în uh, programul Orizont 2020. Unele dintre aceste erori nu s-ar fi uh, întâmplat în uh, contextul programului Orizont 2020. Programul cadru 7 era unul cu norme uh, supra-detaliate. Și din acest motiv ne-am îndreptat înspre opțiuni legate de costuri, să renunțăm la normele prea detaliate de să nu mai cerem uh, oamenilor de știință să ne raporteze uh, toată cantitatea de hârtie sau uh, stilouri uh, achiziționate și cred că și Curtea de Conturi este de acord că în programul Orizont 2020 am integrat toate lecțiile învățate din uh, programul cadru 7. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Stakovski, vă rog. Vážená paní reportérko, vážená paní předsedkyně. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate domnule reprezentant al Curții de Conturi, stimate doamnă comisar. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru felul în care lucrați la acest raport și pentru felul în care ați finalizat acest raport. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră personal, doamnă comisar, pentru răspunsurile noastre detaliate și la obiect pe care ni le-ați transmis înainte de această reuniune. Am găsit deja din documentul pe care ni l-ați transmis foarte multe răspunsuri la întrebările mele. Aș avea însă o întrebare concretă acum în legătură cu subvențiile europene în statele membre. Eu vin din Republica Cehă și în această țară cuvântul uh, subvenții europene uh, este un uh, concept care simbolizează lipsa de transparență și corupția. Deci uh, nu există întotdeauna o conotație pozitivă legată de Europa. În unele țări, uh, fraudele sunt legate de termeni europeni sau de fraudarea economiei naționale. Aș putea să menționez aici, de exemplu, problematica în domeniul feroviar, în care Ministerul Finanțelor a luat o parte din banii pentru programul operațional, care fusese alocați pentru infrastructură, pentru ca să îi atribuie unui singur uh, operator din domeniul feroviar, ceea ce a fost o încălcare absolută a, a um, sistemului de licitații publice și achiziții. Cum dorește Comisia așadar să reducă frauda în statele membre? Nu vă este teamă uh, că instituțiile de control uh, ale statului în, în statele membre nu funcționează destul, nu vă, vi se pare că controlul nu este suficient și concret, aveți vreo informație din partea instituțiilor de control din statele membre pe care ați putea să împărtășiți cu noi și care să arate că în domeniul pieței feroviare, de exemplu, s-a ajuns la foarte multe încălcări ale sistemului de achiziții publice? Olaf a fost informat despre aceste încălcări? Mulțumesc! Vă rog, doamnă vicepreședinte. The, the control uh, philosophy, the... Filozofia controlului în uh, domeniul uh, gestiunii partajate se bazează pe ideea de a te baza cât mai mult pe controle și audituri la nivelul din lanț care e cel mai apropiat de beneficiar, de destinatar. Din păcate, uneori ne confruntăm cu greutăți, deoarece statele membre nu furnizează informații fiabile și din acest motiv Comisia desfășoară și audituri proprii, deci pentru a completa eforturile statelor membre. Și bineînțeles, la asta se adaugă și munca auditorilor noștri, cei de la Curtea de Conturi mergi pe lângă auditurile efectuate de state. Credem că e important să investim în pregătirea, în orientarea și um, formarea uh, celor care sunt implicați în uh, controlele efectuate la nivel național, dar și în ceea ce privește verificările făcute de noi, pentru a fi siguri că aceste controle uh, sunt foarte bune din punct de vedere calitativ. Această idee de a te implica mai mult pentru a, a pregăti acest efort e deci o idee pe care ne-o dorim ca serviciile noastre să o pună în practică. Vrem să avem un singur lanț de audit, însă vrem să evităm riscul ca acest lanț unic de audit să se bazeze pe Uh, date insuficiente și lipsite de fiabilitate cu riscurile pe care le-ați subliniat și dumneavoastră. Și tocmai asta e și lupta noastră <laughs> cu Curtea de Conturi. Să avem un singur lanț de audit, însă să nu cădem în această capcană și anume nivelul de prim front din statele membre să nu funcționeze suficient de bine și astfel să fie afectat practic întreg lanțul de controle de, de audit. Domnul Vogă. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului pentru contribuții excelente. Îi mulțumesc și vicepreședinte. Am, venit puțin mai târziu, poate că dumneavoastră ați răspuns deja la întrebările pe care le am eu de spus. Dacă e cazul, să nu mă ocați în seamă. Câteva elemente au fost ridicate și de raportoare, însă eu aș dori să mă refer mai ales la ideea de a încerca să aliniem strategia UE 2020 cu tot ce apare sub face asta. Cu planurile de cheltuieli, cu acordurile de parteneriat. Mi se pare că e foarte greu să facem această aliniere și ca să fiu sincer, aș spune că multe state și regiuni nici măcar nu încearcă să facă această aliniere sau nici măcar nu sunt conștiente de faptul că ar trebui să încerce acest lucru. De-aia Comisia Europeană are o răspundere atât de mare în a încerca să alinieze toate aceste lucruri, însă încă nu am înțeles clar ce sugestii practice sau idei aveți pentru a vă asigura că totul se alinează. ați putea da mai multe detalii, ce anume încercați să faceți, vreți să modificați indicatorii de performanță de pildă sau orice alte exemple de natură practică ne-ar fi foarte utile al doilea lucru pe care țin să-l uh, spun se referă la bugetizarea în funcție de performanțe și grupul de lucru pe care încercați să-l înființați. Știu că încă n-a fost înființat, uh, aș v-aș întreba de ce sunt întârzieri. Veți spune că vin aia Parlamentul European și nu a dumneavoastră, însă vreau doar să vă spun că programul dumneavoastră pentru înființarea acestui grup e important. E important pentru ca uh, și dumneavoastră și Parlamentul să înființeze acest grup care să-și înceapă activitatea pentru prima oară. Și ultimul comentariu, de natură generală. An de an, când primim raportul anual de la Curtea de Conturi, avem acele previziuni în legătură cu rata de eroare. Unele, bineînțeles, se referă la fraudă, în altele vorba de uh, Um, legile de combatere a corupției. Însă cum putem să ne um, depărtăm de asta, să nu mai avem aceste rate de eroare și după aceea să se bată cu toții. Unii nu cred că uneori se face um, practic uh, un amestec deliberat între fraudă și alte feluri de eroare. Eu știu că nu e ușor, e complex, însă poate totuși cum putem să depășim situația cu care, iată, din păcate ne confruntăm de la an la an. Doamnă vicepreședinte, vă rugăm să răspundeți dacă au fost întrebări noi. Referitor la alinierea față de strategia 2020. Ceea ce am introdus noi în noua perioadă de programare sunt niște stimulente pentru a încuraja această aliniere. Și stimulentele reprezintă o serie de condiționalități macroeconomice, rezerva de performanță. Aici preiau ceea ce spunea Curtea de Conturi. Această rezervă de performanță e un stimulent pozitiv. Ai acces la această rezervă însă nu suficient de mult în mod negativ. Reținerea procentului de 6% e un stimulant destul de puternic. Menținerea procentului de 6%. Acum avem această nouă abordare a bugetului pe rezultate. Și în spate e efortul de a ne ajuta de niște indicatori care ne permit să vedem care sunt obiectivele majore și țintele stabilite de strategia 2020 și care după aceea practic uh, sunt defalcate practic în toate programele de acțiune și să vedem cât de consecvente sunt toate acestea. Dumneavoastră <clears throat> mi-ați cerut să vă dau un exemplu specific. să ne gândim la un factor foarte important pentru competitivitate și anume abilitățile. Când vrem să vedem cât de bine funcționează programul Erasmus Plus, nu ne uităm doar la faptul că oamenii se mută dintr-o țară în alta, în, acestui, în cadrul acestui program, să vedem, să, vrem să vedem dacă asta înseamnă uh, un nivel de ocupare mai ridicat. Da, acum rata de eventuală ocupabilitate crește la 43%, deci în urma participării la acest program. E vorba și de o posibilitate de a fi ocupat în domeniu cu o valoare adăugată mai mare. Da, e vorba de 4 milioane de studenți agregați care au ocazia de a studia în țări diferite. Și cum anume acest lucru poate avea un efect asupra ocupărilor ulterioare, asupra performanțelor pe piața internă, a locurilor de muncă și a creșterii. Și bineînțeles, toate acestea au după aceea repercusiuni și asupra, asupra modului în care toate acestea sunt integrate la nivel euro, ă, național. Dar e un program european care are un efect la nivel comunitar, dar și în statele care participă. Și vă pot da în continuare și astfel de exemple. Avem un obiectiv agregat, după care trebuie să vedem cum se răstrânge acesta la nivel național și trebuie să integrăm totul pentru a vedea care a fost rezultatul final. Nu susțin că am încheiat cu bine acest proces, că funcționează totul uh, în mod perfect. Însă astfel facem alinierea între strategia 2020, planul Juncker și ceea ce facem în acordurile de parteneriat naționale. Deci există această dorință de a acționa astfel, vă confirm asta. Rata șomajului e cu 23% mai scăzută. Deci am primit cifra exactă. Eu uh, fusesem mai optimistă, că am urcasem, că mărisem puțin procentul. Acum, EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, care din planul Juncker. Însă aici facem legătura cu zona prioritară din 2020, cea de șapte zonă de uh, inițiative FAR. Și facem legătura de la program la program și vedem ce se întâmplă la nivel național, cum se face implementarea și trebuie să încercăm să uh, <clears throat> vedem ce se întâmplă la fiecare nivel. <clears throat> Colegii mei au lucrat la o cartografiere a codurilor de parteneriat din perspectiva planului Juncker. Și asta înseamnă să ai o bugetizare în funcție de rezultate. Trebuie să ai indicatorii corect sau nu, trebuie să faci niște modificări sau nu. A doua întrebare. Grupuri de lucru. Iată cum s-au desfășurat evenimentele. Tot a început în aprilie 2015. Am scris o scrisoare instituțiilor cerând să desemneze personalități care să lucreze în acest grup. Am primit uh, nominalizări de la unele instituții, dar nu de la toate. Nu spun despre cine e vorba, însă timpul a trecut. De atunci ajungem în decembrie, pe 17 decembrie mai exact, în momentul în care a trebuit să scriem din nou tuturor instituțiilor pentru a depăși această dificultate și propunându-le o abordare pragmatică, să le spunem că nu ar fi bine să mai așteptăm și să începem munca la nivel de expert totuși. Primul lucru pe care putem să-l facem este să organizăm o serie de reuniuni la nivel de experți, deci noi nu renunțăm la ideea de a avea acest grup interinstituțional cu acordul instituțiilor. Însă acest proces de a ne pune la oaltă și de a începe pe 22 aprilie, uh, deci anul acesta când se va întâlni primul grup de experți. Organizăm asta pentru Curtea de Conturi, Comisie, Parlament, uh, pentru persoane uh, care sunt experte în acest domeniu ar fi o ocazie ca toate instituțiile să se adune la oaltă. Avem un obiectiv important de a defini ce înseamnă performanța. Împreună și e important să uh, discutăm direct între noi în legătură cu progresele realizate în acest domeniu. Acum, ce vrem să facem cu acest Acum, ceea ce spuneați dumneavoastră despre rata erorilor și această neînțelegere în legătură cu însemnătatea, ce înseamnă această rată a, eroare, a erorii. Noi credem că ar trebui să procedăm felul următor, un fel, din nou, pragmatic. În primul rând, să structurăm conversația într-un mod diferit să vedem ce anume obținem noi cu totalitatea bugetului nostru. Deci să acordăm mai multă atenție procentului de 95,6% din buget care nu e afectat de rata de eroare și care dă rezultate pentru cetățeni. Ce rezultate le dă? Suficient de bune? S-ar putea să le mai bunătățim sau nu? În ceea ce privește rata erorii, trebuie să încercăm în continuare să o reducem. Eu am mare încredere în abilitatea noastră de a îmbunătăți lucrurile prin simplificare și trebuie să o facem uh, prin acțiuni preventive. Acum, vom fi suficient de puternici pentru a simplifica suficient de mult lucrurile și pentru a îmbunătăți lucrurile în mod semnificativ în acest domeniu? Nu știu, vom vedea în ultimii, următorii ani, sarcina ne revine nouă tuturor. Și în al treilea rând, trebuie să găsim o cale credibilă pentru a demonstra că prin corecțiuni rata reziduală de eroare ajunge foarte aproape de pragul de materialitate pentru acest prag de materialitate să fie uh, obținut, atins atunci când totul este stabilit și făcut. Bineînțeles, eu nu pot să modific comportamentul celor care în mod conștient uh, mint opinia publică și spun că e vorba de bani furați. Nu întotdeauna, uneori e și cazul să fie bani furați, chiar și un cent furat e prea mult, însă de cele, de cele mai multe ori e vorba de erori pur și simplu birocratice. Eu cred că ar fi mai bine totuși să venim cu uh, exemple grăitoare, să arătăm ce înseamnă toate aceste erori. Și e important de asemenea să colaborăm cu statele membre pentru ca acestea să-și îmbunătățească sistemele de control a datelor. E clar că e un efort ce trebuie menținut. Și acum, ce fac eu? Uh, stau nerăbdătoare să văd ce se va întâmpla la anul, țin practic respirația până atunci, nu știu, asta e o întrebare retornică, om 38 de ani. O să fim cu toții aici, o să vedem. Are cuvântul acum domnul Stas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mai întâi, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru cum au lucrat colaboratorii dumneavoastră și toți uh, funcționarii din Direcția Generală care au răspuns la aceste întrebări. Cred că este o lucrare, o muncă de sisif să lucreze aceste întrebări. Într-adevăr, sunt foarte bune răspunsurile pe care le-ați trimis și înțelegem că și pentru dumneavoastră e vorba de o provocare foarte mare să răspundeți la atâtea întrebări. Aș avea trei întrebări concrete. În primul rând, acordurile în domeniul tutunului. Primul acord cu Philip Morris expiră la jumătatea anului viitor și în uh, două întâlniri uh, dinainte cu comisia noastră ați spus că veți înainta un raport de evaluare. Ultima, ultimul termen a fost la sfârșitul anului trecut și între timp avem deja data 25 ianuarie și acest uh, raport de evaluare încă nu există. Într-o discuție personală cu dumneavoastră am aflat săptămâna trecută că V-au mai cerut și alții sfaturile, dar aș fi vrut să mă mai întreb încă o dată același lucru. Când aveți uh, de gând să se lanseze acest raport de evaluare și odată ce se lansează, cum arată calendarul dumneavoastră pe viitor? Ce veți face cu acest raport? Ce veți face uh, pentru ca Parlamentul să fie implicat de asemenea în discuții și informat la timp? despre acordurile în domeniul tutunului. Lucrurile trebuie să meargă totuși destul de repede, pentru că la jumătatea anului trebuie să se întâmple în fine ceva. Eu aș fi vrut să dați câteva informații, dacă se poate, despre cum se continuă în acest punct. Eu cred că e foarte important să putem purta o dezbatere deschisă. Aș fi vrut de asemenea să mai aud din partea dumneavoastră despre următorul lucru. În momentul de față nu există negocieri concrete între Olaf și Comisie și Philip Morris, iar Philip Morris dorește să prelungească acordul. A doua întrebare din partea mea. Curtea de conturi încearcă să vorbească despre subiectul acesta deja de mai mulți ani, de 2-3 ani în raportul anual. Statele membre ar fi trebuit să știe că în domeniul uh, administrației unele plăți nu ar fi trebuit să fie făcute niciodată. În anumite state membre au existat plăți care nu trebuiau să se fi întâmplat, pentru că statele membre știau, de exemplu, că erau erori foarte grave în administrarea acestor fonduri. Comisia pentru Control Bugetar se ocupă deja de mult timp de acest subiect. Domnul uh, Mulder din partea liberalilor a fost cel care a propus atunci uh, ca miniștrii de finanțe să dea certificate care să confirme că s-au făcut inspecțiile necesare și care să ne garanteze nouă în același timp că fondurile care sunt uh, plătite în statele membre au fost cheltuite cum trebuie. Știm exact că acest sistem nu a funcționat, de fapt, pentru că patru state membre au uh, demonstrat că nu au cheltuit banii cum trebuie, iar acolo unde s-a întâmplat, lucrurile erau uh, destul de grave, deci trebuie acum să ne uităm și la celelalte state membre. O posibilitate de a analiza lucrurile ar fi, de exemplu, să se ceară înapoi uh, fondurile care n-au fost bine cheltuite mai repede, dar în răspunsurile pe care le-au dat serviciile noastre la întrebările noastre am citit că există multe probleme. Se spune, de exemplu, în răspunsurile înscris că 5 până la 8 ani durează până când fondurile uh, care în mod normal ar trebui să fie plătite înapoi, sunt plătite concret înapoi. Deci e vorba de o perioadă foarte mare de timp, o lacună mare în sistem și de aceea e foarte dificil, de fapt, să impui această sancțiune. Întrebarea mea, deci, în acest context este dacă vreți să continuați să aplicați această metodă sau dacă aveți alte metode pe mânecă pentru ca să-i obligați pe responsabilii statelor membre să își respecte obligațiile. Și un ultim punct, doamnă comisar. Dumneavoastră ați fost de multe ori uh, prezente la noi în Comisia pentru Control Bugetar. Dumneavoastră ați tratat foarte multe subiecte chiar uh, în persoană și mă refer acum la conflictul care durează de mult timp între Comitetul de Supraveghere OLAF și OLAF-ul ca instituție. Știm că una din problemele pe care au menționat-o și responsabilii controlului bugetar din Parlament s-a referit și se referă în continuare la independența uh, care trebuie să fie garantată atunci când e vorba de controlul bugetului și, de asemenea, și folosirea fondurilor care sunt atribuite Comisiei pentru supraveghere bugetară de la OLAF, care trebuie să fie de asemenea independentă și nu poate să fie gestionată în același timp de directorul OLAF. Se pare că s-a ajuns la un, un acord, o regulă între timp, se spune că comitetul este independent, dar pe de altă parte mai sunt probleme cu independența membrilor acestui comitet de supraveghere. Aș fi vrut să știu de aceea, în acest context, dacă dumneavoastră vreți să procedați așa cum a recomandat uh, Comisia pentru Supraveghere, adică să se schimbe, să se modifice regulamentul de funcționare al OLAF și în legătură cu președinția olandeză vreau să vă întreb dacă ați putea, împreună cu Parlamentul, să vă asigurați ca regulamentul OLOF să fie, să fie modificat astfel încât colaboratorii Comisiei pentru supra, de Supraveghere să poată să aibă o activitate în altă parte în această mașinărie și nu exact acolo unde controlează aceleași fonduri. Astfel, membrii Comisiei sau Comitetului de Supraveghere ar putea să fie cu adevărat independenți și uh, nu ar mai fi uh, dependenți de directorul general uh, Olaf. Poate că astfel ați avea și mai, ar avea și mai multe posibilități de a-și continua cariera, pentru că nu întotdeauna au șansa să rămână în comitetul de supraveghere toată viața. Ar putea, de exemplu, să mai lucreze și în cadrul altor foruri, însă aceasta ar necesita un regulament al, o schimbare a regulamentului OLAF. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că am întârziat cu evaluarea. Am fi vrut să finalizăm această evaluare până la sfârșitul anului. Au fost două motive pentru această întârziere. Unul pentru că ne-am implicat împreună cu statele membre care sunt cosemnatare și în ultimele, ultimele șase luni am primit mai multe răspunsuri și am avut mai multe interacțiuni cu statele membre. Cel mai important este însă că noi am încercat să analizăm atât partea de protecție bugetară cât și partea de sănătate și am încercat împreună cu colegii de la sănătate să analizăm lucrurile. Putem spune că lucrurile au avansat acum, Vom finaliza această evaluare cât se poate de repede, iar în momentul în care o vom finaliza, o să o transmitem desigur și Parlamentului. Suntem foarte bucuroși ca și colegii de la Sănătate, dar și colegii de la OLAF să vină cu uh, o poziție foarte fermă în ceea ce privește a doua întrebare a dumneavoastră, îmi pare rău că nu v-am putut respecta de asemenea calendarul pe care l-am promis, dar în ceea ce privește calendarul, eu cred că e mai bine să fim siguri că ne întâlnim când trebuie, decât să avem o evaluare care este înaintată numai din perspectiva protecției bugetului și nu include aspecte importante din această discuție care sunt de fapt uh, protejarea sănătății publice. Așadar, în ceea ce privește negocierile, am finalizat uh, această, uh, această evaluare și o să putem să împărțim cu Parlamentul Momentan însă nu s-au luat acțiuni. Ce putem face pentru a descuraja acest lucru? Sunt doi pași foarte importanti la care noi uh, ne-am gândit. Unul, suspendări sau întreruperi, adică oprirea mișcării și dacă nu se iau mișcări destul de se fac uh, mișcări destul de puternice, atunci corecturi nete să urmeze. Și pot să vă spun că aceasta doare. Fiind dat că analizăm acest ciclu, avem un stimulent uh, natural din partea de corecțiune care merge până la urmă, de fapt, intră în partea de prevenire. Avem nevoie de mai mult timp pentru ca să se învețe reflexul acesta, dar asta este ceea ce dorim noi, aceasta e metodologia pe care vrem să o propunem. Și uh, mai putem spune că Încercăm să identificăm erorile specifice și sumele care sunt legate de aceste erori pentru a putea să le uh, putem restitui și pentru aceasta facem corecturi uh, paușale. Ne bazăm aici pe experții noștri, pe autoritățile naționale, dar e vorba de o corectură paușală și se ține cont de ea foarte repede, este executată foarte repede iar puterea de convingere astfel e mai mare. În legătură cu Comitetul de Supraveghere și OLAF, am spus acest lucru la început, dar fiind dacă e important, haideți să mai revin asupra acestui aspect. Parlamentul ne-a cerut Comisiei să ne implicăm în ceea ce privește relațiile dintre OLAF și Comitetul de Supraveghere. După cum știți, ne-am implicat și eu personal, m-am implicat, am avut uh, reuniuni uh, foarte multe, am încercat să identificăm chestiuni uh, specifice care să ne libereze de această idee de interferență, ingerență potențială, chiar dacă este sau nu reală. Din ianuarie, de asemenea, am transferat bugetul de la OLAF la comisie și, în al doilea rând, ne aflăm acum în discuții cu președinția olandeză despre intenția Comisiei de a propune un număr limitat de amendamente la, la regulamentul 83 pe 2013 avem susținerea președinției olandeze pentru o acțiune rapidă și limitată. Nu vrem să deschidem o chestiune care după aceea nu se mai închide. Iar în ceea ce înțeleg eu de la Comitetul de Supraveghere de la OLAF este că aceasta ar putea facilita rezolvarea unei chestiuni care a aruncat o umbră lungă, lungă în ultimii ani asupra acestei relații. Mulțumesc! Uh, Mai uh, urmează acum pe listă doamna Ayala Sender. Sí, gracias, Presidenta. Sí, agradecerle a la vicepresidenta toda la información que nos ha dado. Îi mulțumesc doamnei vicepreședinte pentru toate informațiile pe care ne le-a transmis în scris. Le mulțumesc și serviciilor dumnei pentru munca efectuată. Ca și domnul Vogan care se referea la indicatori, aș vrea și eu să insist asupra nevoii și recunosc faptul că dumneavoastră încercați pe orice cale uh, o modalitate de a proceda pe viitor și vă sprijin, însă eu spun că e nevoie de un format consensual. Aceste întârzieri uh, îmi creează temeri și mă teme să nu avem niște indicatori stabiliți prin consens. Știu, Curtea de Conturi vrea să participe la acest grup de lucru și ideea e să ajungem la un acord în legătură cu indicatorii prin care putem stabili politicile și cum putem măsura politicile prin acești indicatori. Însă mă tem să văd că vom avea cine știe ce studii în legătură cu tot felul de indicatori care ar putea crea confuzie. Deci, în primul rând, vreau să mă asigur că ideile dumneavoastră sunt, uh, în primul rând, uh, de a ajunge la un consens, cât mai repede. Avem nevoie de un acord interinstituțional, mai devreme sau mai târziu, cum credeți dumneavoastră de cuvință. Și, în al doilea rând, e important să nu existe contradicții între indicatorii care evaluează modul în care aplicăm strategia 2020 și mandatul stabilit de tratate. Am impresia la anumite politici că noi forțăm practic mâna cu strategia 2020 pentru a impune anumite lucruri uh, din tratate și deci trebuie să ținem cont de toate acestea. Acum, referitor la instrumentele financiare. Mă îngrijorează faptul că Banca Europeană de Investiții acaparează pentru cândva o mare parte din politici. Și tot aud tot felul de comisari care sunt uh, încântați de faptul că o parte din politici se vor face prin instrumente financiare. Pe mine asta mă îngrijorează și doamna Gheorgheva. Cum credeți că veți putea obliga dumneavoastră Banca Europeană de Investiții să se ajusteze la mandatele existente, mandatul de coeziune pentru țările care nu văd de mai multă coeziune sau uh, de mandatele privind gestiunea crizelor și cum puteți consolida controlul efectuat asupra BI. Dar ce mi se pare că nu prea mai controlați lucrurile. S-a vorbit de asemenea despre gestiunea centralizată și cea partajată. V-am ascultat cu multă atenție. Proiectul pilot de performanță care a fost aplicat uh, fondurilor structurale și fondurilor um, um, agricole fondurile directe sau cele de dezvoltare rurală. Deci asta nu se aplică și în alte domenii în care rata de eroare e în mare creștere și mă refer concret aici la capitolul 5 și la cercetare. V-am ascultat spunând că există prea multe uh, reguli, că trebuie simplificate lucrurile pentru a um, evita riscul uh, ratei de eroare. Însă, pe mine mă îngrijorează. E ca și cum cercetătorii ar fi mai prostuți decât agricultorii sau uh, primarii și nu știu cum să implementeze fondurile fără să facă erori. Eu v-aș spune următorul lucru. Pentru anul viitor, fondurile de cercetare ar trebui să fie defalcate în funcție de naționalitate. De 2 ani de zile tot ce era asta. Până la urmă am primit aceste informații și în al doilea rând. E important ca Ceea ce, îi se aplice, ceea ce îi se aplică domnului Hogan când e o problemă de audit la agricultură. Deci văd că în domeniul cercetării rata de eroare poate să fie foarte ridicată. Există și dezechilibre în ceea ce privește gestiunea directă și cea partajată. Deci, deși rata de eroare e în creștere, în domeniul cercetării sunt mai puține controle, mai puține audituri. 25% nici nu trebuie să justifice ce fac. Deci eu aș vrea să fim uh, corecți cu toți. Deoarece încep să am tot felul de bănuieli aici. Nu îmi place să trec cu astfel de îndoieli și bănuieli. De asemenea, nu ne-ați spus exact și aș vrea să știu exact când venine analiza dumneavoastră în ce privește acordurile în domeniul tutunului care ex- expiră anul acesta. De asemenea, funcționarii din serviciile comisiei, văd eu, că au lucrat 110 de zile în plus, fără nicio compensație, fără nicio remunerație. Da, sunt recunoscătoare pentru acest lucru, însă cum de s-a întâmplat așa ceva? Cum se explică acest devotament al funcționarilor publici? care, după cum știți, până mai de curând au tot fost uh, criticați uh, eurocrații și uh, șlafta lor. Mulțumesc, doamna Georgieva. I am uh, very grateful for the uh, intervention on the uh, topic. Aș dori să vă mulțumesc pentru că v-ați referit la această temă a indicatorilor, pentru că este deosebit de important să ne aducem aminte de faptul că dispunem de indicatori. Aceștia chiar există în noul cadru financiar multianual, în mod special, s-a dedicat o atenție sporită definirii obiectivelor și in, uh, indicatorilor care să permită măsurarea progreselor uh, înregistrate în atingerea lor. Nu dorim să spunem, haideți să uităm de acești indicatori, vom introduce un sistem cu totul nou. Nou, nu. Dorim să vedem cum funcționează, să vedem dacă uneori este nevoie de o simplificare a lor sau de o mai bună uh, interconectarea lor, să învățăm pe parcurs, să învățăm în urma acțiunilor concrete, să tragem concluziile necesare, să, să le integrăm în procesul în desfășurare și mă bucură faptul că domnul Caldif a atras atenția asupra acestui lucru de la bun început. Trebuie să fim realiști, trebuie să ne stabilim obiective înalte, însă să înțelegem în același timp că nu este un, o temă foarte simplă, foarte simplu de rezolvat. Este important să dispunem de indicatori care să ne permită să îmbunătățim funcționarea sistemului și obținerea unor rezultate mai bune. Dar punctul de plecare uh, trebuie să fie setul de indicatori de care dispunem în programele noastre. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, care este o instituție europeană care aparține cetățenilor europeni și care trebuie să-și desfășoare activitatea în interesul acestora. Este o instituție care se bucură de un grad de independență și în același timp, în mai multe domenii, există o legătură puternică între activitățile BEI și uh, activitățile Comisiei Europene, mai ales când programele Băncii Europene de, investi- de Investiție sunt finanțate parțial din fonduri puse la dispoziție de Comisia Europeană. Pentru noi, ca instituție, uh, este important să respectăm mandatul Băncii Europene de Investiții, un lucru care trebuie să fie reciproc valabil. Deseori, la reuniunile ECOFIN, stau lângă președintele Băncii Europene de Investiții, domnul Hoyer, care știu că a s-a angajat puternic pentru ca Banca Europeană de Investiții să fie o instituție deschisă, transparentă și inclusivă și uh, responsabilitatea noastră a instituțiilor europene este în fața proprietarilor, a cetățenilor europeni. În ceea ce privește instrumentele financiare, BEI dispune de o expertiză mai mare în acest domeniu, dar și această expertiză se acumulează și la Comisia Europeană. Și noi încercăm să înțelegem cum funcționează programe cu, ca și COSME și încercăm să uh, construim tot mai mult această expertiză din Comisia Europeană, să nu depindem de o altă instituție pentru programe de care noi suntem responsabili și Nadia Calvino nu este doar directorul uh, general al uh, Unității pentru Bugete, dar este în același timp persoana care examinează modalitatea în care în comisia, în mod uh, transsectorial, putem să ne îmbunătățim gestiunea uh, financiară. Uh, în Comisia Europeană există 5.000 de persoane care se ocupă de această temă. Și pe, parc- pe parcursul timpului sperăm că această comunitate de experți va crește. În ceea ce privește informațiile furnizate de țări legate de fondul de, fondul de cercetare, uh, eu nu am dorit să afirm că cercetătorii ar fi mai puțin competenți pentru fiecare program în parte, pentru fiecare comunitate în parte. Uh, dorim să le respectăm timpul pe care îl au la dispoziție și, și să nu îi încărcăm cu cu activități care ar însemna o uh, risipire a, a abilităților lor și atunci când vine vorba de simplificare, simplificarea nu înseamnă că vom renunța la controle. Din potrivă, simplificarea înseamnă controle mai eficiente care să ne permită să Um, depistăm uh, neregulile. Trebuie să găsim acest echilibru între reguli simplificate și uh, întărirea, nu slăbirea regulilor respective. Nu este o sarcină deloc ușoară, însă trebuie să încercăm să ajungem în această situație, să ajungem la controle mai puternice, mai stricte, ca urmare a unor uh, reguli mai simple, mai ușor de respectat, dar care rămân cu toate acestea reguli. Și îmi cer scuze în ceea ce privește cele 110.000 de zile în plus lucrate, Cred că cel mai bun uh, mod de a mulțumi celor care fac mai mult decât uh, se așteaptă din partea lor este să îi respectăm, să le, respect, să le respectăm uh, calitățile, calitățile funcționarilor publici din instituțiile europene, care sunt oameni minunați, inteligenți, competenți, plini de energie și, într-adevăr, li se cere să lucreze mai mult. Pentru că trebuie să facem mai mult și mai bine cu mai puțin. Pentru a ne motiva angajații, trebuie să încercăm să ne îmbunătățim condițiile de lucru, să ne îmbunătățim uh, oportunitățile de carieră, să uh, le mulțumim mai des din păcate, în uh, aceste condiții foarte dificile din Europa, deseori uh, oamenii uh, au senzația că nu sunt respectați și situația este mai, mai dură. Trebuie să recunoaștem în același timp că avem condiții de lucru bune, funcționarii sunt bine remunerați și este un privilegiu să uh, fi funcționar public într-un uh, mediu atât de competitiv. Este un privilegiu, dar într-adevăr uh, serviciul, aceste servicii cred că trebuie să fie și uh, respectat. Vă mulțumesc, doamna președinte. Suntem de acord cu dumneavoastră, însă în statele membre, dacă se depune, se muncește mai mult și plata crește. Vă atrag atenția că mai avem Uh, trei colegi pe lista de vorbitori. Dau cuvântul acum domnului Vali, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să fiu foarte succint. În primul rând îi mulțumesc doamnei comisar și serviciilor dumnei pentru răspunsurile date. Foarte multe întrebări v-au fost adresate într-adevăr. Aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu tabelul legat de personalul care lucrează în instituțiile europene. Din acest tabel se vede că avem o piramidă inversată, practic, în um, ceea ce vește situația personalului. Sunt mult mai multe persoane în posturile de conducere decât asistenți. Știm că există și salarii foarte ridicate la posturi atât de ridicate și mai ales dacă facem o comparație cu sectorul privat. Uh, și aș vrea să știu ce acțiuni întreprindeți pentru a încerca să îmbunătățiți această situație. Ce costurile sunt ridicate în funcție de grad. Acum, marile lucrări. În chestionar am adresat mai multe întrebări în legătură cu o mare lucrare care implică direct Comisia Europeană. E vorba de un proiect în valoare de cam 50 de miliarde de euro și anume uh, calea ferată între Torino și Lyon și Franța și Italia sunt implicate aici. La această mare lucrare feroviară până acum s-au uh, făcut studii, uh, lucrări preliminare de inspectare. Există finanțări în mai multe etape din 2008 încoace, deci a început deja de ceva timp și comisia participă cu aproximativ 30% din cele 2 miliarde preliminare. Asta e doar prima fază a lucrărilor de studiu și de inspecțiune care trebuia să se încheie în 2012. Nu s au încheiat, s-a depășit, avem o altă finanțare acum până în 2015. Însă, și la această a doua etapă sunt întârzieri la această lucrare publică. Ne avem mari îndoieli în legătură cu modul în care s-a făcut evaluarea asupra impactului economic și asupra mediului înconjurător, să și din punct de vedere economic îmi pun întrebări. Cum putem justifica cu toate aceste întârzieri existența acestei lucrări? Eu încerc să găsesc și niște valori independente, doar cele care există sunt doar rezultate de comisie sau de statele membre. Deci eu nu știu ce criterii obiective sunt folosite pentru a insista asupra acestei uh, lucrări în valoare de 40 de miliarde. Deci e o lucrare care nu se bazează pe nimic logic. Mi se pare că e doar un mod de a <laughs> face să circule banii companiilor și sistemelor naționale. Și acum în ceea ce privește imigrația. Bineînțeles, aici de fiecare dată <laughs> argumentul e că statele membre gestionează fondurile de refugiați și pot hotărâ să nu a informații detaliate în legătură cu modul în care folosesc aceste fonduri. Am trimis și o întrebare în scris domnului Avramopoulos, care mi-a spus că era o competență națională, deci comisia delegă, practic, acest uh, control statelor membre. Deci, practic, renunță. <laughs> Lasă statele membre să facă acest lucru. Ce facem? hotărâm totuși să stabilim anumite finanțări. Iată, acum și Turciei. Iată, încă un sistem de control și mai departat într-o țară terță. Deci eu mă întreb, dacă nici măcar nu știm ce se întâmplă în statele membre, eu de un an jumate încerc să văd uh, informații în legătură cu fondurile pentru refugiați și nu le găsesc. Deci ce fac eu? O să angajez un detectiv privat, <laughs> un, de- un inspector privat care să-mi găsească aceste informații tehnice detaliate? sunt probleme și cetățenii vor să știe cum le sunt cheltuiți banii în acest domeniu atât de crucial cum e imigrația și același lucru e valabil și pentru marile lucrări publice, bineînțeles. Doamna vicepreședinte. In, uh, in terms of the, uh, the uh, uh, HR question. În ceea ce privește Uh, resursele umane, personalul. Punem în aplicare reforma din anul 2004 și să nu uităm că există și reforma din anul 2014. Cea din 2004 este mai importantă pentru că a transferat recrutarea înspre un nivel mai jos deci nivelul de intrare în comisie este de AD5. Există însă funcționari care au fost recrutați și au avansat înainte de reformă, după reformă și care au ajuns acum în grade superioară din punctul de vedere al ponderii între management și funcționari. Dacă comparați Comisia cu alte instituții similare, nu nu se, de, nu se depășesc parametrii normali regăsiți într-o instituție uh, publică. Poate comparația cu sectorul privat nu, este, nu ne este atât de favorabilă, însă nu suntem o instituție privată și dacă ne comparăm cu situația din, din statele membre, cred că există um, similitudini din punctul de vedere al uh, gradelor funcționarilor. În plus, după cum ați putut uh, percepe din uh, răspunsurile oferite de noi, există o, diferen- o diferențiere foarte mare în, între această pondere între diferitele directorate generale, între diferitele servicii. În funcție de natura serviciului, uh, ponderea poate fi mai mare sau mai mică, ponderea personalului funcționarilor față de manageri. Eu, de exemplu, sunt responsabilă pentru foarte multe servicii și vă pot spune că avem nevoie de un număr de manageri în, în ceea ce privește personalul sau Direcția Generală pentru, pentru Bugete și o altă pondere în Direcția Generală pentru uh, Traduceri și Interpretare datorită sarcinilor diferite. Unele sunt foarte diferite între ele, deci este nevoie de specializare specifică pe anumite grupuri. Alte sarcini sunt mai omogene, cum este cazul uh, Uh, traducerilor și interpreților, unde nu este nevoie de un număr atât de mare de directori și de manageri. M-am referit la acest exercițiu referitor la uh, sinergii și divergențe, care are ca obiectiv îmbunătățirea structurilor. Examinăm în mod orizontal serviciile care au o natură universală, uh, resurse umane, comunicare, IT și examinând în profunzime anumite servicii unde există posibilitatea de a îmbunătăți structurile. Deci suntem conștienți de necesitatea îmbunătățirii constante a modului în care suntem organizați. În ceea ce privește legătura feroviară între Lyon și Torino. Aș putea să vă dau detalii suplimentare pe lângă cele pe care le-am furnizat prin răspunsurile în, în, în scris. Olaf a finalizat anchetarea uh, acestui proiect uh, de, feroviar între Lyon și Torino. Au fost examinate regulile posibile din acest proiect, uh, fiind cofinanțat în cadrul TNT uh, și în uh, decembrie 2015 Olaf a încheiat această anchetă pentru că nu a putut depista suficiente nereguli în acest proiect. Dacă apar noi informații, desigur, ancheta poate fi reluată. Dumneavoastră ați avut o întrebare mai uh, generală legată de fezabilitatea generală financiară a acestor proiecte. Um, și cred că v-am răspuns în chestionarul uh, trimis și aș putea să vă propun să cer uh, colegilor mei să vă dea detalii suplimentare pentru că în acest moment și eu dispun de aceleași informații ca uh, cele pe care vi le-am furnizat deja în răspunsurile la chestionarul dumneavoastră, dar pot reveni cu clarificări suplimentare pe acest punct. În ceea ce privește acum chestiunea refugiaților. În interiorul Uniunii Europene, până în aplicarea sistemelor de control uh, existente auditare din partea, auditare din partea autorităților naționale, a Comisiei Europene și a Curții de Conturi. Este un lucru valabil și pentru finanțarea uh, pentru statele terțe. Cu o precizare, în cazul statelor terțe, pentru proiecte specifice, cum ar fi um, fondul uh, dedicat special Turciei din momentul în care acesta va, va demara și în cazul uh, finanțării furnizate de, de comisie, identificăm anumite proiecte și uh, inițiative pentru a putea monitoriza modul în care sunt cheltuiți banii respect, uh, respectiv. Cu cât riscul este mai mare, cu atât recurgem mai mult la uh, proprii noștri uh, angajați. Când vine vorba de ajutorul umanitar, pentru că este vorba uh, deseori de cheltuieli care trebuie să fie efectuate foarte repede, am luat în urmă cu câțiva ani decizia de a crea uh, birouri uh, locale din uh, unde există angajați ai Comisiei Europene în 40 până la 50 de locuri Uh, deci avem personal al Comisiei Europene care monitorizează la fața locului în timp real ce se întâmplă cu banii furnizați de noi. Și vă pot spune că este un uh, serviciu foarte util pentru Comisia Europeană și nu numai. Pentru că în foarte multe cazuri uh, statele membre nu au reprezentanți la fața locului așa cum avem noi care să le permite să monitorizeze cheltuirea acestor bani și vă pot spune că niciodată nu ne bazăm orbește pe informațiile pe care le primim, ci verific, verificăm de fiecare dată. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul uh, Alio. Mulțumesc. Dragi colegi, doamnă vicepreședinte, vă mulțumesc pentru munca efectuată. Eu am mai multe întrebări Avem un aspect politic legat de cheltuielile Uniunii Europene. Nu vom evalua asta acum. Asta se evaluează în funcție de rezultatele politicii europene. Uh, Raportarea Comisiei a făcut asta. Acum noi vorbim doar despre cheltuieli și despre legalitatea acestor uh, cheltuieli inițiate. Voi da un exemplu. În uh, jurnalul francez care nu e sceptic. Vă spun asta, să știți. Atribuirea nejustificată de achiziții publice. Curtea de conturi estimă că Bruxelles a cheltuit greșit 4,5% din cele 500 de miliarde de anul trecut. Un nivel semnificativ de eroare într-o Europa care vorbește despre uh, eroare și despre, uh, mă scuzați, vorbește despre rigoare. Această risipă de bani este inacceptabilă. Da, e drept ce a spus Curtea de Conturi și revin asupra noțiunii de eroare despre care am vorbit și anul trecut. N-ar trebui regândit această noțiune de eroare într-o eroare de analiză, de atribuire a unei subvenții către un proiect care nu era cel corect sau o eroare de alt tip. Când vedem, de exemplu, că se încalcă regulile pentru achizițiile publice, aici nu, e mai vorba, nu mai e vorba de eroare, ci de corupție. Poate că e una să faci o eroare și alta e să încerci să deturnezi fondurile europene. Asta trebuie totuși să se știe clar. Poate rata de eroare ar fi mai uh, scăzută și rata de corupție mai ridicată. Poate ceva mult mai simplu de stabilit. Însă referitor la această rată de eroare și referitor la tot ceea ce vedem aici în politicile europene, dacă îmi permiteți, și Asta ne arată ce spune și președintele Curții de Conturi, care spune că, având o abordare mai flexibilă, am putea soluționa parțial anumite probleme. Acum vă spun ce cred eu. Mi se pare că Uniunea Europeană parcă face niște planuri de tip sovietic. Uh, nu mai suntem uh, în cadrul subsidiarității, așa cum eram la începuturile Uniunii Europene. Asta e o problemă de filozofie și ideologie. Și vă voi cita acum un raport al unei organizații care a efectuat un audit în legătură cu foștii comisari din Comisia Barroso și ce fac acum. O treime din acești comisari lucrează pentru companii multinaționale străine. Din acești nouă, două, una comisara pentru mediu e acum uh, angajată de o societate de agrochimie, nu aici are și un conflict de interese care ar trebui să fie interzis. Și în al doilea rând, o persoană care a fost uh, negociator la TTIP e acum la mai multe societăți financiare care au de a face, care ar putea beneficia de pe urmă ceea ce se întâmplă. Deci cum puteți face ca pe viitor să evitați acest lucru? Comisarii care au funcții importante mari acum în Uniunea Europeană nu ar trebui ca mâine să se afle într-o situație de conflict de interese. Cetățenii care se uită așa puțin la modul în care funcționează Uniunea Europeană au dreptul să tragă concluzia că până la urmă comisarii care se ocupă ziua de astăzi de afacerile europene, mâine, poi mâine, iată, vor fi um, companiile de administrație ale multinaționale europene care beneficiază de pe urma slăbiciunilor acestui sistem european, sistem clădit de proprii comisari. Mulțumesc. Referitor la rata de eroare. Bineînțeles, trebuie să facem distinția între erori care nu sunt decât erori și, bineînțeles, frauda și corupția. Și facem această distinție am avem cazuri de fraudă dovedite mult mai puțin decât rata de eroare. Asta nu înseamnă că includem aici tot când vorbim de ce e dovedit. E vorba de 0,20 0,2%. Din cazul avem 4,4 și 0,2. Și încă o dată, de dragul clarității și uh, onestității, astea sunt cazurile descoperite. Cine știe, poate că mai sunt și altele nedescoperite, însă o mare diferență între eroare și fraudă. Să aveți dreptate. Cetățeanul e greu să facă această distinție. Și mi s-a mai pus această întrebare, cum putem comunica mai bine? Și aici intervine ideea despre care vă spuneam. Să ne concentrăm pe rezultate, să vedem care e performanța noastră. Acum, referitor la întrebarea noastră specifică în ceea ce privește activitățile foștilor comisari și transparența acestora. Avem un cod de conduită pentru comisari și există acea perioadă prevăzută de 18 luni în care niciun fost comisar nu poate să-și înceapă o altă activitate fără să primească undă verde din partea unui comitet ad hoc de etică. E un comitet alcătuit din trei personalități foarte respectate, și acest comitet trebuie să aprobe sau nu cererea respectivă. După perioada de 18 luni, foștii comisari pot să lucreze oriunde în acest comitet ad hoc nu le mai supraveghează activitatea, însă pentru perioada de 18 ani există acest efort strict de supraveghere. Și ca vicepreședinte care se ocupă de resursele umane, vă spun că există multe cazuri când foști comisari au cerut permisiunea să se angajeze și nu li s-a dat permisiunea, deoarece existau rețineri. Deci există cazuri, nu e o permisiune oferită în mod automat, deloc, ba din contră. Trebuie de asemenea să știm în mod transparent ce se întâmplă și există și o pagină de internet unde fiecare cetățean poate verifica ec.eu.transparency Puteți consulta această pagină, vă pot trimite și un link și acolo veți vedea că informațiile sunt disponibile Deci asta se întâmplă și, bineînțeles, Vrem să vedem cum funcționează acest sistem pe care tocmai l-am adoptat. Deci după 110 luni de punere în practică vom evalua lucrurile și vom vedea ce facem în continuare. Colegin Ayala Zender. Doamna Ayala Sender are o întrebare. După care m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Mulțumesc. Vreau deci am pus o întrebare în legătură cu tutunul. Eu aș vrea să știu când putem aștepta o, o analiză, o evaluare în legătură cu acest sector al tutunului pentru a, a putea să ne aducem contribuția. Apologize for not answering. I did answer. Îmi cer scuze că nu am răspuns. Am răspuns atunci când s-a pus această întrebare că încercăm să lucrăm la aceasta și să încercăm să finalizăm lucrurile rapid. Va fi destul de rapid și când spun rapid înseamnă săptămâni și nu înseamnă luni. Dar nu aș vrea să pun un termen exact pentru că sper că vom putea avea calitate. Aș vrea să văd totuși uh, un document cât se poate de uh, consistent, dar e o chestiune de săptămâni oricum. Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor pentru că vreau să mulțumesc și nu e deloc ironic aici ceea ce spun, vreau să vă, mult pentru că, să vă mulțumesc pentru că nu ne-ați mințit niciodată și eu cred că deja, fără să râdeți, este un lucru esențial. Vă punem întrebări cam dezagreabile câteodată și totuși um, în răspunsele noastre sunt întotdeauna detaliate și întotdeauna cu bazate de uh, pe fapte. Vă sunt foarte recunoscătoare pentru acest lucru. Am pus și o întrebare scrisă și am întrebat despre costurile unui conferințe internaționale OLAF în acum ceva timp și mi-au spus uh, unii dintre dumneavoastră că 30.000 de mii de euro s-au plătit uh, în uh, servicii și noastră mi a spus după aceea că au fost 118.000 și mi se pare foarte bine că am aflat uh, cifra exactă. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile exacte pe care ni le dați, pentru că completăm uh, informații pe care le avem și de multe ori trebuie să întrebăm în detaliu în documentul scris. Oricum nu este atât de detaliat cum era și înainte. Aș vrea să vorbesc despre două puncte. Mi s-au părut două lucruri foarte interesante în răspunsurile dumneavoastră. În primul rând, ceea ce s-a scris despre Bei și Siria. Cred că aici o să existe întrebări suplimentare pentru că acestea sunt doar 2 milioane de euro pe care le garantează Uniunea Europeană și pe care trebuie să le plătești că, către BEI. Cred că trebuie să vadă uh, clar colegii cine primește banii de partea siriană și ce fel de investiții s-au făcut în Siria, dar sper că ne veți răspunde în scris. Vreau să vă mulțumesc însă pentru că nu știam până acum acest lucru și vă mulțumesc pentru că nu uh, știam. În ceea ce vreau să, ceea ce vreau să abordez este mai ales problema resurselor umane. E vorba de întrebarea 38. E destul de impresionant rata de îmbolnăviri pe care o avem la comisie. Avem o rată de boli care seamănă cu meseriile de pe șantier. Și mi se pare dramatică această creștere, o creștere de pe un an pe altul, dar și în total, dacă ne uităm media timpului uh, de boală, vedem că 56% de, la sută din uh, angajați au fost bolnavi și dacă ne uităm și cât au fost în medie bolnavi, e foarte impresionant. Avem cam în medie 19,4 zile, aproape săptămâni, adică 4 săptămâni de boli. Cine e bolnav, e bolnav aproape 4 săptămâni pe an. Mi se pare foarte neobișnuit și vreau să vă întreb ce concluzii trageți din aceste cifre. Sunt convinsă că vă veți preocupa de acest subiect. Aceasta e prima mea parte a întrebării. Și a doua parte, se referă la problema hărțuirii. Avem o întrebare pe această temă în document și răspunsul dumneavoastră este că veți analiza problema, dar aș fi vrut să știu până când vom putea aștepta un răspuns despre noi proceduri uh, care sunt planificate acum. Am văzut într-o audiere că costurile pentru hărțuire sunt foarte ridicate, cam 50.000 de euro pe caz, ceea ce înseamnă că trebuie să facem multe și aceasta e a doua mea întrebare, așadar. Și acum o întrebare nu și-a găsit un răspuns și anume cea pentru membrii cabinetului fără concurs, așa cum se numesc ei, parașutiști, pe care i-a primit comisia în 2014. Și uh, aș vrea să vă întreb dacă ați putea să ne dați cifre concrete deci în legătură cu numărul acestora. Vreau să vă mulțumesc însă foarte mult pe total pentru conținutul uh, din răspunsurile noastre. Știm exact că nu întotdeauna am primit astfel de răspunsuri. Știm și că de multe ori uh, serviciul nostru e foarte pregătit pentru întrebări detaliate pe care nu, alții nu le-au răspuns, dar uh, la care alții n-au răspuns, oricum ce vine la Bruxelles e că se află totul până la urmă. Avem un răspuns la 32C în legătură cu recomandarea din raportul anual cu privire la instrumentele financiare și pre, prelungirea temeiului juridic, dacă sau nu comisia ar fi putut să facă acest lucru. Mie mi se pare destul de greu să înțeleg răspunsul comisiei aici. Ar fi bine dacă Curtea de Conturi ar putea să ne spună ce, dacă să ne trimită mai degrabă în scris un răspuns la întrebarea 32 23C și oricum vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aveți cuvântul acum în final. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Greslea și vreau să vă spun că sunt uh, sincer foarte recunoscătoare pentru cuvintele de apreciere pe care le-am primit din partea dumneavoastră pentru că am lucrat din greu pentru ca să putem răspunde cât se poate de bine la întrebările pe care le-am primit. În legătură cu întrebările pe care ați cerut mai multe detalii, o să cerem și noi mai multe detalii și, din păcate, acum nu pot să vă dau mai multe informații. Dar o să revenim uh, spre dumneavoastră cu această um, problemă. Întrebarea este de ce, ați spus o întrebare, de ce avem o creștere a concediului medical? Suntem pe care să analizăm această problemă acum Același lucru se vede și în uh, sondajul uh, făcut printre funcționari despre ce sunt oamenii îngrijorați. Desigur că stresul a crescut odată cu o comisie mult mai mică, dar și mai mult stres din cauza unui mediu de lucru mult mai stresant în Europa în general. Am lansat anul acesta, pentru ca să răspund la întrebarea noastră ce vom face, am lansat anul acesta un program care se numește Fit at Work, în formă la locul de muncă. Și acesta combină patru tipuri de măsuri. Primul, mai mult uh, susținere psiho, psihologică în domeniile în care avem griji, de exemplu, burnout-uri, și epuizări, așadar, mai multă susținere pentru o viață sănătoasă. Am deschis noi uh, săli de sport în diferite clădiri ale comisiei, negociem uh, și prețuri foarte bune pentru cluburile sportive, pentru ca oamenii să aibă um, acces mai ușor la o viață sănătate și deci mai sănătoasă și deci la activități care țin uh, de acest lucru. Am introdus în cantinele noastre alegeri fit at work, pentru că și uh, calitatea mâncării este o parte dintr-o sănătate mai bună. Și cel mai important uh, set de măsuri este patru, și anume de a da mai mult flexi-time, mai multe oportunități pentru oamenii ca să-și definească singuri orele de lucru, mai multe oportunități pentru telemuncă, foarte important pentru femei, pentru tați cu copii mici pentru familii în general. Este evident că vrem să ne asigurăm că înțelegem mai bine care este motivația acestei creșteri în concediile medicale, mai ales atunci când e vorba de concedii medicale și absențe prelungite, de un an, de exemplu. Câteva sunt scurte, dar altele sunt de un an, de exemplu și încercăm de asemenea să analizăm și riscul de abuz al sistemului de concediu medical, având manageri care se ocupă de acest lucru și care gestionează ceea ce se întâmplă în echipele lor. Mai ales în ceea ce privește riscul de burnout la funcționari. Eu sunt foarte îngrijorată de acest aspect, de acest risc, dar și riscul de o distribuție inechitabilă a sarcinii de lucru. Și ne concentrăm pe susținere pentru reformă și um, susținere pentru managementul mediu, pentru ca să-i ajutăm pe managerii noștri să-și gestioneze mai bine personalul. Așadar, să împartă mai bine sarcina de lucru, să nu avem persoanele cele mai uh, conștiincioase care lucrează în plus în mod regulat <laughs> și acesta este unul din pașii pe care îi propunem neapărat în evaluarea managerilor. De exemplu, să se poată face o evaluare după aceste criterii. Ce putem face să vedem care este performanța staffului pe care îl gestionăm? și să se țină cont de aceste criterii. A, și în legătură cu Siria am răspuns, am spus că o să vă dăm mai multe informații. Mai era o întrebare, cred, în legătură cu hărțuirea. Pe tema hărțuirii, în momentul de față ne concentrăm mai mult pe susținere și îndrumare. Nu avem în momentul de față nicio propunere concretă pentru revizuirea unor politici de hărțuire, de combaterea acesteia. Vrem să punem în aplicare o strategie a diversității, pentru că dacă dăm mai multă atenție diferențelor între oameni și diversității, dacă suntem mai deschiși față de ceea ce ar putea să creeze o dificultate la locul de muncă, incluzând hărțuirea, atunci uh, e un lucru important, dar în momentul de față nu putem să spunem că avem o revizuire a politicilor noastre antihărțuire. Încercăm să le implementăm pe cele existente și măsurile de care vă spuneam și încercăm să fim mai atenți de asemenea la calitatea managementului și la o atenție mai uh, deosebită pentru diferențe. Și mă uit la doamna Suche pentru că vreau să mă asigur că am dat un răspuns detaliat și corect pe această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cred că întrebarea concediului medical și evoluțiile din acest domeniu o să trebuiască să fie discutate în decursul anului, pentru că cred că ar fi foarte util să se discute despre acest subiect. Am ajuns la sfârșitul acestei audieri. Are cuvântul acum Curtea de Conturi Europeană, așa cum și-a dorit-o. Vreau să știu dacă domnul Lazaro sau domnul uh, Cardiff dorește să ia cuvântul vreunul dintre dumneavoastră. Da? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În final, aș vrea să asigur Comisia pentru Control Bugetar că vom continua să vă susținem uh, activitatea și că suntem disponibili pentru ca să susținem Comisia în toate provocările acestea pe care le-a enumerat și uh, suntem bucuroși să o facem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu să încerc să vorbesc uh, puțin, dar să nu vorbesc prea rapid. Doar câteva puncte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, în ceea ce privește părerea Curții de conturi, conturi cu privire la cadrul bugetar și independența noastră față de politicile pe care le aplicăm, Sperăm să, ca expertiza noastră să fie suficientă pentru a putea să uh, răspundem cât se poate de repede. Iar în ceea ce privește performanța, capitolul la care v-ați referit înainte și care va continua încă un an pentru a putea evalua ceea ce s-a întâmplat în primii ani uh, și experiența um, acestora, Aș vrea să transmit mesajul acestei comisii și anume că ne își dorește ca noi să continuăm activitatea noastră, dar să ne și extindem activitatea. În legătură cu o mai bună conectare a indicatorilor, obiective despre care s-a vorbit deja, doamna comisar are dreptate, e vorba de un lucru foarte dificil de obținut și în activitatea noastră avem multe oportunități și multe puncte în care putem să creăm pârghii în care indicatorii și obiectivele pot fi mai bine definite. Chiar, de exemplu, la capitolul 3 de anul acesta putem uh, vedea anumite detalii și un număr de obiective care au uh, fost îndeplinite, mai multe uh, mai mulți indicatori care au răspuns criteriilor pe care le-ați impus dumneavoastră și cred că Comisia poate să continue cu încredere în direcția în care a pornit Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Um, do you, do you write us? O să ne scrieți o scrisoare, ne răspundeți pe 23C sau trebuie noi să vă scriem un, un mail sau cum e o scrisoare? Da, nu e nevoie să ne scrieți nicio scrisoare, o să vă transmitem noastră un răspuns înscris cât se poate de repede despre această problemă. Foarte bine, mulțumesc. Atunci dau cuvântul doamnei raportor Martina Labajova. Mulțumesc. Foarte puține puncte din partea mea. Poate că, în concluzie, vreau să vă spun următoarele. După această audiere, aș vrea să mulțumesc în primul rând Comisiei, tuturor de la Comisie și doamnei vicepreședinte mai ales, pentru cooperarea excelentă și pentru răspunsurile scrise extraordinar de bune pe care le-am primit. Mulțumim de cooperare și curții de conturi. Ne bucurăm să putem continua această cooperare și, după cum știți, descărcarea este o problemă de continuitate și anul acesta va fi foarte util să continuăm așa și va fi foarte bine dacă și pe următoarele descărcări vom proceda la fel. Acestea fiind zise, eu nu cred că răspunsurile doamnei comisar, care sunt excelente, sunt complet satisfăcătoare, sunt anumite puncte la care nu sunt satisfăcută. Aș fi vrut să crez, să mai pun o întrebare, dar nu sunt încă convinsă de prioritățile pe care le-ați stabilit. Dar um, e clar că nu se va putea aloca un buget pentru fiecare, priori, pentru prioritate, fiecare prioritate din planul Juncker. Aceasta este totuși în contradicție cu obiectivele și rezultatele pe care le-ați stabilit. Dar lăsăm lucrurile momentan așa. Am însă câteva alte puncte la care vreau să mă refer mi se pare prematur să vorbim în momentul de față da, despre acordarea sau nu a descărcării. Eu cred că în momentul de față ar fi nevoie de câteva angajamente din partea Comisiei pentru a o face. O să vorbim despre chestiuni generale și apoi voi vorbi despre chestiuni specifice. În primul rând, dacă vorbim despre performanță, noi am vrea foarte mult ca și Comisia să se gândească cum să reconcilieze pe termen lung uh, cadrul financiar multianual și perioadele de programare politice, care în momentul de față sunt divergente și am vorbit despre acest lucru deja. Al doilea punct, am vrea ca Comisia să se să asigure pe termen scurt o mai bună legătură între obiectivele 2020 și acordurile de parteneriat și programele de parteneriat cu statele membre. Mai am câteva puncte specifice despre planul de gestiune din Digi Agri, pentru că noi am vrea să avem aici obiective noi și am vorbit deja cu Digi Agri acum câtva timp. Avem nevoie de noi obiective cu uh, indicatori de performanță cheie și despre felul în care se poate, de fapt, repartiza mai corect, mai echitabil politica comună agricolă, așa cum am discutat și cu domnul comisar Hogan. În ceea ce privește veniturile, am avea nevoie de un, o angajare din partea Comisiei pentru o inițiativă care va fi înaintată în 2013, 16 uh, pentru a introduce o nouă politică de revizuire și introducerea unui nou calendar pentru um, echilibrarea dezechilibrelor în produsele naționale brute vrem să ne asigurăm uh, că acest dosar se va continua așa cum uh, trebuie continuat. Punctul 5. Suntem pe aceeași lungime de undă cu Curtea de Conturi pentru un plan de lichidități pe termen lung. Pentru că um, vor fi problematice angajamentele uh, suplimentare, care au fost de asemenea problematice și, adică creditele de angajament care au fost problematice și anul trecut. Așa cum s-a menționat în diferitele audieri și astăzi, în audierea de astăzi de către unii colegi, din cauza atenției deosebite a publicului european, a opiniei publice și a mass media cu privire la integritate, avem nevoie de un cod de conduită care să funcționeze foarte bine. Am vrea, deci, ca și Comisia să se angajeze uh, la uh, revizuirea uh, codului de conduită și să se angajeze pentru ca acesta să se întâmple și să rezolve problema ușilor uh, turnante. Nu pot, să menționez, nu pot să nu menționez școlile europene. Am cerut Comisiei să fie proactivă pentru a se asigura că recomandările făcute de către Curtea Europeană de Conturi pe 27 noiembrie 2015 să fie respectate și să fie să fie bine implementate și deci aș vrea să menționez din nou acest lucru. Apoi, recomandările specifice de țară, am vrea ca direcțiile generale din comisie să publice în uh, raportul lor anual de activitate contribuția lor la um, recomandările specifice de țară din uh, semestrul european și punctul 9 despre grupurile de experți. Am vrea ca tot Comisia să dea curs cererilor făcute de către Parlament atunci când s-a, se adoptat, de exemplu, bugetul 2014. La punctul 10, trei uh, chestiuni specifice despre care nu vreau să vorbesc pentru că s-a vorbit deja destul, dar vreau să vă las deci cu aceste trei recomandări și uh, mai rămân cele trei angajamente. Întâi, acordul pentru tutun, despre care și evaluarea acestuia, care s-a discutat deja, al doilea punct OLAF, de asemenea discutat, și al treilea punct, migrația și politica azilului. Și, bineînțeles, doamnă vicepreședinte, dacă aveți alte angajamente de care vreți să ne, pe care vreți să ni le împărtășiți, suntem bucuroase de ele. Am avut foarte multe discuții în aceste audieri și știți exact la ce mă gândesc și m-aș bucura dacă și Comisia ar putea să se angajeze printr-o scrisoare sau printr-o declarație scrisă, de exemplu, în acest sens, dar și avea nevoie de aceasta înainte de discuția cu toți uh, raportorii din umbră și o să am nevoie înainte de dezbaterea pe proiectul de raport pe descărcarea Comisiei de aceste documente. Și știți că dezbaterea va avea loc pe 23 februarie în această uh, comisie. Sper așadar că toate concluziile acestor audieri să fi fost pozitive și vreau să mulțumesc tuturor pentru această cooperare. Avem acum o lună în fața noastră de muncă foarte grea, dar sper că această procedură să se termine cu bine. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sitz. Am ajuns la sfârșitul reuniunii de astăzi. Următoarea reuniune are loc pe data de 28 ianuarie de la ora 9 la 12.30 și aș dori să vă notați și reuniunea din 4 februarie. Doamna a, a, a, a trebuit să faceți puține ore suplimentare astăzi. Cu toate acestea, o seară plăcută și aș dori să urez uh, angajaților de la Olaf o petrecere frumoasă mâine. Mi se pare o idee foarte bună ca uh, managementul să organizeze o petrecere pentru angajați, deci distracție mâine.